Madam uh, Minister, Your Excellency Ambassador. Bună dimineața uh, sau bună ziua tuturor. Uh, salutăm pe doamna ambasador Stanley. Pakistanului. Este o plăcere pentru mine să vă urez bun venit în fața comisiei noastre. Din cauza situației geopolitice, țara noastră, Pakistanul, este practic în prima linie a luptei împotriva terorismului, nu doar între granițele sale, ci și la exterior, ca să spun așa. Guvernul nostru a făcut eforturi ca să impună statul de drept și să-l întărească și să depășească problemele interne și externe. De exemplu, dumneavoastră ați încercat să normalizați relațiile cu India, Asta bazându-vă pe faptul că toate ambele părți au decis că relațiile lor nu trebuie să fie dominate exclusiv de problema Cașmirului. De asemenea, știm că mm, și cooperarea cu NATO și cu Statele Unite, mai ales, mm, n-a fost întotdeauna ușoară și că prospectul trup trupelor străine, care, părăsirii de către Afganistan a trupelor străine peste un an de zile, ridică semne de întrebare și preocupări. Doamna ministru guvernul noastră are sarcina foarte dificilă să găsească echilibru între angajamentul Pakistanului de a combate terorismul și extremismul și, pe de altă parte, sentimentele și opiniile cetățenilor Dumneavoastră sunteți un exemplu viu al faptului că Pakistanul este o țară modernă în care femeile uh, sunt pe cale să se bucure de aceleași drepturi ca bărbații. E plăcerea mea, acum, doamna ministru, să vă dau cuvântul ca să vă ascultăm expunerea și va urma, desigur, o rundă de schimbă de opinii cu membrii Comisiei noastre de afaceri externe și vă mulțumesc din nou că ați putut veni alături de noi. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voi de la început să spun că pentru mine și pentru țara mea este o mare ocazie eh, să pot să mă aflu astăzi aici ca să pot să vă vorbesc despre provocările cu care se confruntă Pakistanul, și, dar și despre oportunitățile de care se poate bucura doar Pakistanul, ci și întreaga regiune și să pot să o fac mai în detaliu. În primul rând, doamnă președinte, v-ați referit și mă bucură că așa se întâmplă, și anume la faptul că în, ultimele, în ultimele patru ani ai guvernării democratice din Pakistan s-a pus foarte clar accentul și mă bucură că la, ați relevat acest lucru și dumneavoastră, pe recunoașterea faptului că pacea internă va trebui să fie obținută și prin pacea la exterior. De aceea, dacă vedeți ce, care este politica externă a Pakistanului, puteți vedea că noi am pus accentul foarte puternic pe relațiile noastre externe și mai ales cu vecinii noștri uh, cei mai uh, apropiați. Trebuie să găsim pacea la frontierele noastre, mai ales cu India, o țară cu care, mă rog, am avut un trecut de animozitate, de conflicte, de războaie, însă motivele sunt bine cunoscute, am avut dispute teritoriale, inclusiv problema Cașmirului, Dar am hotărât că e important să încercăm să creăm un mediu și niște relații cu India în care războiul să nu mai fie o opțiune, ci să încercăm să rezolvăm fiecare disputa noastră la masa dialogului. Și în acest context, Pakistanul a hotărât să schimbe o politică veche de 40 de ani în care nu, s-au, nu se normalizase relațiile cu India Noi am hotărât să schimbăm uh, acest lucru și suntem pe calea normalizării totale rela a relațiilor cu India, inclusiv relațiilor comerciale și în viitor uh, oamenii din Pakistan și oamenii din India să și vadă viitorul în comun, la fel ca pentru întreaga regiune. La fel, când ne uităm spre vest, avem o țară cu care avem o, un trecut diferit față de cele relațiilor noastre cu India. O țară unde, de exemplu, pentru ultimele trei decenii, noi am uh, ospătat, mă scuzați, am uh, ospețit aproape 3 uh, milioane de refugiați din acea țară, ne-am deschis școlile, spitalele uh, pentru, pentru acești refugiați, uh, însă a existat totuși această, această situație de instabilitate timp de trei decenii și asta aproape în mod constant. Și din asta am mai învățat o lecție și anume că nu poate exista pace și stabilitate în Pakistan dacă în Afganistan, țara la care mă refeream, nu este pace și stabilitate. Uh, frontiera noastră comună este mai lungă de 20, 2000 de locuitori și mai mult de 50.000 de de oameni trec frontiera în fiecare zi. Deci nu în fiecare lună sau în fiecare an, ci în fiecare zi. Așa încât țările noastre sunt strâns legate și ce se întâmplă într-una are consecințe în cealaltă. Da, ă, politica noastră a fost că Pakistanul dorește să joace rol de facilitator de pace, stabilitate, prosperitate în Afganistan. Noi dorim să avem un rol de mediator. Și în acest context, uh, în ultimii ani uh, am încercat să mm, strângem relațiile cu Afganistan. Iată, președintele Karzai uh, a participat la multe întrunirile guvernului uh, pakistanez. Noi le-am transmis că dorim să avem relații cu ei pe picior de egalitate. Apoi, ministrul nostru de externe a vizite în Afganistan mai mult decât în orice altă țară a lumii. Chiar în această vineri am uh, primit pe ministrul de externe al Afganistanului și am hotărât să începem să lucrăm la ceea, ceea ce a inițiat președintele Karzai la New York, începând așadar discuțiile pentru un parteneriat strategic și un acord între Pakistan și Afganistan. Mă rog, în Afganistan acum este o situație din, de tranziție. Vom ține seama de acest lucru. Există relații instituționale între militari, între o, mă rog, organismele de, sec- de siguranță, legături politice, legături instituționale și acestea vor fi foarte importante și pe viitor pentru a putea evolua împreună. Deci, Dacă mă întrebați în ce direcție se îndreaptă Pakistanul democratic, e bine să vedem ce se întâmplă în politica externă, dar să trecem mai departe, pentru că eu am vorbit de faptul că am încercat să strângem legăturile cu vecinii noastre în regiune. Acum, dacă ne gândim la ce se întâmplă în Pakistan, eu spun adesea că ceea ce pentru străini pare să fie haotic, și într-adevăr, se poate avea această impresie, dar de fapt e vorba de instituții din cadrul Pakistanului care își găsesc locul uh, instituțional, pentru că să avem o justiție independentă, să avem o societate civilă liberă și dezvoltată, o presă, o mass media dezvoltată, toată lumea acum este pe cale de a căuta și a-și găsi echilibrul oferit lor de Constituția din 73. Și acum vă atrag atenția asupra două, trei realizări majore ale Guvernului Democrat în ultimii patru ani. Cea mai importantă realizare, cred eu, că a fost că după ce guvernul a ajuns la putere, președintele Dardai a spus în primul rând și pentru prima oară că acest război, care în Pakistan este considerat un război impus de către Occident asupra Pakistanului, pentru că ne omoară, ne omoară proprii copii, băieți, fete, cetățenii noștri, civili, militarii noștri. Deci, în legătură cu lupta împotriva militanților și extremismului, ă, ce a făcut guvernul nostru a fost fără precedent în Pakistan. Și atunci, prin, cu ajutorul Parlamentului și prin, prin intermediul Parlamentului, am putut să facem și operațiuni ă, militare foarte importante în mai multe regiuni ale țării și de aceea e important că atunci când guvernul acesta a ajuns la putere, doar aproximativ 30% din zona administrată de triburi a fost sub uh, administra- se afla sub administrația guvernului, iar acum de la 30% s-a ajuns la 70%, ceea ce ne arată ceea ce poate realiza democrația. Dacă, sigur, dacă ținem cont de interesele oamenilor. Și avem nevoie de sprijinul oamenilor ca și noi să putem face ceea ce uh, dorim. În al doilea rând, uh, au fost multe probleme care au trebuit să fie coreglate, reglate în Pakistan, pentru că acesta este văzut ca o federație cu provincii care aveau puterea să-și utilizeze propriile resurse, care aveau dreptul să, să le exploateze și să-și dezvolte propriile uh, administrații și așa să contribuie fiecare la dezvoltarea țării. Acum, prin diversele, în diversele guverne care s-au succedat la putere, uh, Constituția a fost uh, modificată de multe ori uh, sub guvernele militare. Acum, în sfârșit, când guvernul acesta democratic a venit la putere, în Parlament, și bineînțeles, noastră sunteți parlamentar și știți foarte bine că dacă nu dispui de o majoritate în Parlament, de o majoritate stabilă, atunci, bineînțeles, trebuie să existe o coaliție, uh, dar aceasta nu funcționează la fel de bine ca atunci când un singur partid este la putere. Mai mult, dacă nici ca o, ca o coaliție nu te bucuri de o majoritate în Parlament, totuși noi am putut să modificăm de trei ori Constituția. De fiecare dată a fost nevoie de majoritate de două treimi. În primul rând, prima modificare, am adus uh, înapoi Constituția din 1973 și am dat mai multe puteri uh, provinciilor. A doua modificare, a însemnat că trebuie să... Uh, am sporit puterile Comisiei Electorale din Pakistan și uh, i-am florit și independența. Cu asta ne-am asigurat că liniile de fractură care existau în Parlament între provincii și și în cadrul provinciilor și între provincii și federație au fost toate eliminate și s-a dat uh, șansa ca răspunderea și resursele să se îndrepte în același loc și să provină din același loc. Deci am responsabilizat provinciile să-și mențină propriul sistem de educație, de sănătate și apoi, bineînțeles, s-au bucurat și de resursele necesare, mult mai mult decât înainte. Apoi, Comisia Națională pentru Finanțe a asigurat ca resursele să fie împărțite între Uh, provincii și guvernul central, ceea ce nu s-a întâmplat de 20 de ani în Pakistan. Nici guvernul, nici guvernul militar, nici cele democratice n-au putut uh, face asta, că n-au avut consensul necesar. Noi am hotărât ca federația să confere regiunilor chiar mai multe puteri decât au avut vreodată. Deci, asta s-a și întâmplat și Comisia Națională pentru Finanțe, uh, a asigurat mecanismul necesar pentru distribuirea resurselor. Și încă și mai important, și știu că e o, o, o pricină de îngrijorare și ne bucură faptul că Uniunea Europeană consideră că drepturile omului, protecția socială sunt toate foarte importante pentru că uh, noi vă considerăm ca exemple de societăți uh, pe care dorește să le imite, ca să spun așa, Pakistanul și nu numai Pakistanul în zonă. Din nefericire, în Pakistan și în uh, țările învecinate e nevoie și de legi pentru a proteja pe cei vulnerabili. Și atunci, sigur, societatea se poate dezvolta. Eu sunt mândră de faptul că reprezint un guvern care și-a asumat răspunderea să îi protejeze pe cei vulnerabili. Și ne-ar plăcea, sigur, să avem și noi această bunăstare socială pe care o aveți dumneavoastră în Europa. Însă încă nu avem resursele ca să facem așa și să fim o astfel de țară. Deci, deși avem resurse foarte limitate la, dispo- la dispoziție, noi am hotărât ca statul să-și asume răspunderea să uh, protejeze cele mai vulnerabile straturi ale societății. Și atunci ce am făcut? Am început un program de, sub, de susținere uh, care se adresează gospodăriilor, fiecăruia, uh, încheia asigurarea de sănătate pentru cetățeni, um, oportunități de locuri de muncă și așa mai departe și pentru a avea mai mult de câștigat de pe urma acestui program a fost ce am făcut noi. Mm. Noi ne-am adresat uh, femeilor din gospodării și nu capului familiei tradițional bărbatul. Asta însemnând că, iată, femeia uh, a avut un statut, a început să aibă un statut mult mai bun, pentru că ea era cea care aducea sursa de venituri în, în gospodărie. Și apoi ne mândrim că în ultimii patru ani am adoptat legi istorice în legătură cu protecția femeilor. Am trecut trei legi importante pentru protecția femeilor. Bine, sigur că încă mai lucrăm la legislație mm, a protecției, pentru protecția femeilor împotriva violenței în familie, protecția femeilor la locul de muncă. Și pentru prima oară în istoria Pakistanului am constituit și o comisie independentă pentru drepturile omului care își dorește îmbunătățirea statutului uh, femeilor din Pakistan și a drepturilor omului în general. Deci, iată toate cuceriri importante. Și sper și m-ar interesa să pot acum uh, uh, răspunde unor preocupări punctuale ale dumneavoastră, dar oricum, în general, sigur că provocările rămân și sunt numeroase, dar suntem conștienți că putem găsi modul de a rezolva aceste probleme și în ultimii ani am avut multe reușite uh, și am avut o atitudine proactivă în a răspunde provocărilor cu care ne confruntăm. Expose, which is... Doamna ministru, vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Am să dau acum în cuvântul domnului Salafranca, coordonator în numele uh, PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i spun doamnei ministru care are nevoie de căști pentru a mă înțelege. Trebuie să ascultați interpretarea. Sí, eh, señora ministra, Quisiera, în del grupului... Doamnă ministru, numele grupului PP, aș vrea să vă urez bun venit și aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că ați binevoit să veniți aici. Aș vrea să-l rog pe cam- cameraman să se deplaseze puțin din afara câmpului meu vizual. If you could mute, please. It's working? Sí, muchas gracias. Gracias. Mulțumesc. Deci, doamnă ministru, încă o dată vă mulțumesc în numele partidului PPE pentru faptul că ați venit în această după-amiază aici. Bruxelles e un oraș care a suferit uh, din cauza vremii foarte urâte, deci de aceea nu suntem atât de numeroși astăzi aici. Mulți colegi nu au putut să ajungă Aș vrea să mă refer acum la climatul politic general din țara dumneavoastră. Ați vorbit despre ajustările pe care încercați să le faceți la nivel interinstituțional. Știm de asemenea că au existat anumite discrepanțe între guvern și puterea legislativă. Aș vrea să ne dați mai multe informații în legătură cu situația politică în general. Și asta din perspectiva următoarelor alegeri care vor avea loc în anul 2013, dacă știu eu bine. Doamnă ministru, știți că Parlamentul European, la sesiunea din octombrie, a adoptat o rezoluție în legătură cu cazul tinerei Malala, care a fost amenințată cu moartea de talibani. Aș vrea să știu ce măsuri a luat guvernul pentru a-i asigura uh, securitatea. Ne bucură să auzim ce măsuri s-au luat în domeniul drepturilor omului și pentru protecția femeilor și în acest context, în acest caz concret și în general, de altfel, aș vrea să știu ce măsuri uh, intenționează să adopte guvernul dumneavoastră. Și în ultimul rând, pentru a-i lăsa și pe colegi să intervină, dumneavoastră spuneați că atunci când situația din Afganistan se destabilizează, urmările sunt imediate în Pakistan. Ați spus că aveți o graniță de 2600 de kilometri de frontieră. Ați spus că zilnic cam 50.000 traversează această graniță. 50.000 de oameni. Cum credeți că vor arăta lucrurile odată ce se vor retrage trupele internaționale? Retragerile prevăzută în 2014. Credeți că lucrurile vor putea intra pe făgașul normal sau credeți că retragerea trupelor ar putea provoca și mai multă instabilitate? Și în ultimul rând, doamnă ministru, cum intenționați să faceți față provocării ridicate de talibani? Cum poate interveni țara voastră, o țară cheie, pentru a putea combate cu succes această amenințare? Mulțumesc! Doriți să răspundeți imediat? Dacă îmi permiteți, aș prefera să răspund imediat. În primul rând, cred că de la bun început ar, trebui, ar fi trebuit să subliniez cât de mult ne-a ajutat Uniunea Europeană pentru a avea democrație în Pakistan. Uniunea Europeană a răspuns la apelul Pakistanului în multe aspecte, mai ales în ceea ce privește sistemul de preferințe comerciale după inundațiile din 2005. Este o țară amenințată de terorism suntem pe linia întâi a frontului și de asemenea, și de aceea a fost important să avem acest acces pe piața europeană. Ați întrebat despre climatul politic general. În ultimii 60 de ani putem spune că e pentru prima oară când Parlamentul își va fi încheiat un mandat în întregime. Deci asta e pentru prima oară în 60 de ani. Deci acest lucru e foarte greitor pentru situația noastră politică. De asemenea, există mai multe grupuri politice care au un nivel de ambiție diferit, însă, așa cum spuneam la început, multe din aceste partide care vor concura la alegeri și care au agende diferite s-au întâlnit nu odată, ci de trei ori pentru a adopta modificări constituționale pentru care are nevoie de o majoritate de două treimi. Deci asta arată cât de mult s-a maturizat sistemul nostru politic atunci când a fost nevoie de operațiune militară cu binecuvântarea tuturor partidelor politice, s-a obținut această binecuvântare. Deci atunci când e vorba de interesul național, partidele politice își fac datoria și uh, sunt capabile să răspundă la așteptările naționale. Ați vorbit despre ramura executivă și cea legislativă, adică de parlament și guvern. Uh, da, au început să colaboreze destul de bine. Multe din legile importante la care m-am referit au nevoie de sprijinul guvernului, însă trebuie adoptate în Parlament. Deci Parlamentul și guvernul au colaborat destul de bine. Eu am vorbit despre, ați vorbit despre cazul acestei tinere Marara și despre protecția de care are nevoie. Eu vom asigura. Acum este în Marea Britanie, unde a fost supusă la o operație și, bineînțeles, guvernul pakistanez plătește pentru toate aceste costuri. Chiar și înainte, când era amenințată de teroriști, Deci de trei ori, le-am oferit o protecție suplimentară, ei și familiei au refuzat, însă noi ne asumăm răspunderea protecției sale. Trebuie să vă spun că întreg Pakistanul s-a raliat cauzei acestei fetițe. Deci fiecare copil are dreptul la educație, trebuie să aibă capacitatea și șansa de a-și exercita acest dreptul. Malala reprezintă o viziune a Pakistanului o viziune care se opune, opune unei alte viziuni minoritare, însă care are o voce care se face foarte bine auzită. Însă după atacul la adresa acestei fete, sprijinul popular de care s-a bucurat ne arată că viziunea ei uh, este sprijinită de o mare parte a populației. De asemenea, m-ați întrebat în legătură cu situația uh, Pakistanului după retragerea trupelor din Afganistan, dacă am avea stabilitate sau nu. Răspunsul nu poate fi dat astăzi. Nu putem ști ce se întâmplă până în 2014. Acești, aceste luni sunt extrem de importante. Ce se va întâmpla până în 2014 vom fi oare în stare să creăm condițiile din uh, Afganistan pentru ca schimbările de acolo să fie într-adevăr irreversibile? Vom crea condițiile prin care toate acele entități care recurg acum la violență vor ajunge să fie niște actori politici într-un Afganistan uh, stabil? Acestea sunt întrebările la care trebuie să răspundem pentru a încerca să știm ce se va întâmpla cu Afganistanul după 2014. Trebuie să vă spun că Pentru mine a fost o mare încurajare să-l aud pe secretarul general NATO spunându-mi că Uh, nu ar trebui să ne temem, deoarece nu vor uh, lăsa în spate un vid securitar în această țară. Deci pentru mine a fost important să primesc aceste asigurări din partea NATO. Domnul uh, Vigenin are cuvântul, coordonatorul de la Socialiști. Mulțumesc! Grupul de Socialiști Democrați în numele grupului socialiștilor și democraților vreau să vă urez și eu bun venit în Parlamentul European întotdeauna ne face plăcere să vedem o femeie care deține un post politic atât de important. Vă invidiem, dacă vă duceți la Consiliul European al Ministrilor de Externe aici în Uniunea Europeană, poate că vă gândiți că e un for rezervat exclusiv bărbaților, deci de aceea vă felicit și pentru faptul că dețineți această funcție în calitate de femeie. Am o întrebare care nu se referă neapărat la politica externă, ci la măsura în care criza economică afectează Pakistanul, care sunt principale provocări sociale legate de criză. Deoarece e clar că acestea afectează direct sau indirect capacitatea extremiștilor de a recruta oameni noi. În această privință ați spus că ați înregistrat anumite progrese în combaterea extremismului. Ați spus că ați fost obligat să purtați o luptă impusă din exterior, însă ați reușit să transformați această luptă impusă din exterior într-o luptă pentru societatea pakistanelă, pakistaneză. E clar că nu doar armata poate purta această luptă. Deci de aceea vreau să știu ce anume faceți. Aș vrea să știu ce anume uh, ați întreprins în domeniul învățământului, deoarece cu cât nivelul de educație e mai crescut, mai ales în rândul tinerilor, cu atât va exista mai puțin tentația de a se alătura extremiștilor. Deci aș vrea să știu ce astfel de măsuri ați făcut în domeniul învățământului pentru a combate extremismul. Mulțumesc, domnul ministru, puteți răspunde? Da, mulțumesc. Aveți perfectă dreptate, domnule Vigenin. Da, sunt două lucruri strâns legate. Și știți, Pakistanul a fost rugat de comunitatea internațională să se implice pentru a combate militantismul. Și pentru noi asta a fost o șansă economică, pentru noi și pentru poporul pakistanez. De aceea am menționat cât de recunoscători suntem pentru preferințele comerciale autonome, suntem recunoscători și americanilor pentru proiectele de reconstrucție la granița dintre Afganistan și Pakistan, pentru a crea acolo uh, uh, șanse. Importanța sistemului GSP Plus, SPG Plus e enormă pentru noi. E un sistem care poate ajuta o țară care a avut uh, pierderi de 70 de miliarde de dolari din cauza acestui război. Sunt costurile indirecte. Ce intră aici? Mai puține investiții străine directe, costul uh, investițiilor care au scăzut în Pakistan, deoarece pentru a avea investiții ai nevoie de un climat sigur. Și în ultimii ani, climatul nu a fost deloc sigur. În ultimele luni au existat incursiuni uh, afgane în teritoriul pakistanez, au fost masacrați și soldați. Sunt uh, condiții care nu duc la un mediu prielnic pentru afaceri. În ceea ce privește educația și provocările sociale. La început vă spuneam că am alocat multe resurse provinciilor, a căror răspundere întotdeauna a fost uh, învățământul prin amendamentele constituționale menționate, am făcut din educație nu doar un drept pentru fiecare copil, ci o obligație a statului. Deci fiecare copil trebuie să fie educat și acum este de răspunderea statului. Deci, în mod constant am făcut progrese pe acest front, însă la nivel internațional suntem foarte recunoscători Uniunii Europene deci pentru accesul preferențial pe piață și sperăm de asemenea să se realizeze accesul SPG+. Aici am avea eh, oportunități economice extraordinare și aceasta e practic cea mai bună cale de a combate eh, tendințele militantiste și extremiste. Acum, domnul Tenăc, coordonator de la ICR, după care încă trei colegi au mai cerut cuvântul. Domnul Sayad, domnul Milan Mons, domnul Scholz și doamna Șache. Ați cerut și dumneavoastră cuvântul? Second. Second, Okay, I'll see to it that you get the floor. But we, we, we start with uh, Mr. Tanner. Thank you, Începem cu domnul Tanner. Mulțumesc, aici sunt. Vă salut duros în numele grupului ECR, un grup format dintr-un număr mare de conservatori britanici E clar că pe noi ne interesează în mod deosebit evenimentele din țara noastră, din datorită istoriei pe care am avut-o. Am avut mari îngrijorări legate de drepturile omului, legate de drepturile minorității creștine, legate de crimele de onoare la care v-ați referit, precum și faptul că există acuzații de persecuție la adresa anumitor grupuri religioase, Sindi și Baluchi mai ales. Comunități care sunt prezent și în circunscripția mea. Și musulmanii amadi sunt uh, interziși. Uh, liderul lor spiritual va veni în această, în această sa, mm, seară la Parlament, la o cină pe care o găzduiesc eu. Deci mulți dintre um, aceste persoane uh, care fac parte din această comunitate musulmană uh, pacifică sunt îngrijorați, nu înțeleg de ce este interzisă mișcarea lor. De asemenea, referitor la relațiile cu India, după execuția săptămână trecută a teroristului uh, Lashka Borit, care a fost născut în Pakistan și care a săvârșit atentatul de la uh, Mumbai. Deci ce se întâmplă cu relațiile dintre New Delhi și Islamabad. În mod tradițional, Țara dumneavoastră are o tradiție de îndatorare, spune eu, pentru a se apăra. Nu credeți că există riscul unei retalibanizări a Afganului uh, după retragerea trupelor ISAF? Cam multe întrebări. Mai putem lua și alte întrebări, dar îl rog pe domnul Sayad. Mulțumesc. Doamnă ministru, e o mare plăcere să o urez bun venit aici, în Parlamentul European. Eu conduc grupul prietenii Pakistanului din Parlamentul European și vă urez bun venit în numele lor. Aș vrea să vă felicit și pentru faptul că ați fost atât de punctuală, ne-ați prins practic cumva pe picior greșit. Aș avea câteva comentarii rapide înainte de întrebări. În primul rând, referitor la statutul de națiune cea mai favorizată, clauza națiunii cele mai favorizate. E o, un concept pe care Uniunea Europeană l-a sprijinit de mult timp, am încurajat și India și Pakistanul, uh, am salutat acest lucru, ministrul nostru de externe s-a ocupat de acest lucru acum câțiva ani, când a fost aici, deci știe clar ce fel de uh, angajament a primit Pakistanul din partea Parlamentului. În ceea ce este cazul tinerei fete Malala Yousafzai, e un caz care a impresionat lumea întreagă, nu doar Pakistanul. E greitor faptul că toată lumea a simțit că se poate alătura cauzei acestei uh, fete. Asta deoarece existau niște principii împărtășite. Malala acum este mm, într-un spital britanic unde se recuperează foarte bine. Pentru Marea Britanie e o onoare să, să o avem pe teritoriul nostru. Știu că și Emiratele Arabe Unite au propus să, să o ia la ei pentru operație. Acum, în ceea ce privește alegerile, Uniunea Europeană a mai participat la misiuni de observare a alegerilor. Știți pentru alegerile următoare ce misiuni vor veni? Credeți că Uniunea Europeană ar putea să se implice? Și în ultimul rând, doamnă ministru, referitor la experiența a nenumărați cetățenii din întreaga Uniune Europeană. Mulți atunci când merg în Pakistan, știu că există acolo un risc crescut de răpiri, chiar și de uh, omucideri. Eu am auzit de un caz de cetățeni britanici care au fost uh, uciși, împușcați, nimeni n-a fost adus în fața Justiției. Un alt cetățean european, uh, Mohamed Iqbal, a fost răpit, s-a întors în Marea Britanie, după aceea s-a întors în Pakistan pentru a aduce în fața justiției pe cei vinovați, însă a fost ucis. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra unui caz foarte impresionant uh, din Marea Britanie. E vorba de o fată de șase ani, Atia Angie Wilkinson, care acum este sub tutela uh, tribunalului. Tatăl a fost uh, întemnițat deoarece a scos fetița acum 2 ani uh, de pe teritoriul Marii Britanii. Fetița se află acum, de fapt, în uh, Pakistan, însă am vrea să știm dacă e uh, uh sănătoasă și vie și dacă poate fi recuperată și dacă se poate întoarce în Marea Britanie. Deci, doamnă ministru, îmi puteți da asigurări personale că veți face tot posibilul pentru a ne oferi asistență pentru a uh, găsi această fetiță care deține cetățenia britanică. Dragi colegi, da, sunt niște chestiuni importante, însă vorbiți mult prea mult. Deci vă rog să fiți mai succinți, mult mai succinți. Mai putem avea încă o întrebare? Domnul Milan Mons, aveți cuvântul. Mulțumesc. Eu voi vorbi în spaniolă. Vă mulțumesc mult pentru faptul că ați venit. Luna nu e o zi tocmai potrivită pentru a veni aici, deoarece cei care venim din țările periferice uh, întârziem cam mult. Deci eu din Spania am venit cam greu aici. Dar încă o dată vă mulțumesc pentru faptul că ați venit aici. O întrebare scurtă după realegerea președintelui Obama, cum credeți că vor evolua relațiile dintre Pakistan și SUA? Relații care în ultimii ani au trecut prin niște tulbure, niște momente mai uh, tulburate, aș zice eu, mai tensionate. Ce credeți că se va întâmpla? E vorba și de situația cu trupele NATO din Afganistan. Deci ce așteptări aveți de la noul mandat Obama din perspectiva relațiilor dumneavoastră cu SUA și, bineînțeles, a relațiilor cu NATO. Thank you. That's uh, okay. So first of all, Monday afternoon a bad. În primul rând, luni după amiaza este un timp uh, nepotrivit pentru toate parlamentele și la noi este la fel. Voi lua întrebările în ordine inversă. În ultimii ani am avut o relație dificilă cu Statele Unite și cred că mult uh, a fost din cauza unor neînțelegeri mai degrabă decât uh, a unor um, um, diferende reale. Pakistanul este unul dintre actorii cei mai importanti Uh, pentru viitorul stabil și prosper al Afganistanului. Și când spun asta, uh, bineînțeles că înseamnă că noi vom face tot ce putem în acest sens. Și același lucru este valabil în lupta împotriva terorismului. Este ceva ce ne face rău nouă, poporului nostru, economiei noastre, țării noastre, poate mai mult decât altora. Suntem primii care avem interes să luptăm împotriva oricărui grup, oricărui grup care utilizează violență pentru a depune presiune. Și m-ați întrebat care sunt așteptările față de președintele Obama. În primul rând, simțim că în ultimele șase luni uh, Statele Unite și Pakistanul au reușit să își echilibreze relația, să ajungă practic uh, la un nivel foarte bun, ceea ce arată că avem un obiectiv uh, comun în Afganistan și în regiune, deci sunt convinsă că putem coopera și conlucra. Așteptarea noastră este ca în Afganistan să nu rămână un vid, uh, de un vid securitar. Acesta este, uh, acestea sunt așteptările noastre de la Statele Unite, dar și de la NATO. În ceea ce privește relațiile cu NATO, avem senzația la ora actuală că avem un obiectiv comun în Afganistan, dar în general le considerăm uh, relații importante. Domnul Karim s-a referit la uh, situația cu India trebuie să vă spun că în Pakistan uh, suntem pe cale să uh, inversăm o politică de 40 de ani. Este o, o prioritate pentru noi, încercăm să privim înspre viitor și să uh, analizăm relația cu India uh, dintr-o perspectivă regională. Noi știm că regiunile sunt importante acum, nu neapărat uh, națiunile așa cum vedem acest lucru și în Uniunea Europeană. <clears throat> și sperăm că și la noi va fi cazul într-o, într-o bună zi. Deci, um, relația cu India considerăm că este un exemplu. Uh, în ceea ce privește cazul uh, Malalei, um, cred că ea a raliat toți oamenii din uh, Pakistan. Apoi v-ați referit la observatorii uh, pentru alegerile din Afganistan. Este rolul nostru de a permite observatorilor să vină și vă asigur că uh, vom, vom permite venirea uh, observatorilor. M-ați, uh, mi-ați solicitat opinia personală uh, referitoare la unele cazuri uh, Uh, individuale, le voi analiza și vă asigur că vom face ce putem. Domnule uh, Charles Stanock, informația dumneavoastră conform căreia uh, acea grupare musulmană ar fi interzisă în Pakistan este greșită. De fapt, musulmanii Ahmedia fac parte din parlamentul din Pakistan. Uh, deci, uh, um, nu sunt în niciun caz uh, interziși. În ceea ce privește aspectele etnice, sunt prima care recunoaște că Pakistanul, ca multe țări în curs de dezvoltare, uh, la est, la vest, are, se confruntă cu provocări. Însă recunosc de asemenea că în ultimii patru, patru ani Pakistanul a făcut uh, eforturi foarte mari de a face față acestor provocări. La început v-am dat exemple de legislație pe care am adoptat-o, protecția pe care o oferim femeilor, uh, femeilor vulnerabile din punct de vedere economic sau social. Lucrurile, bineînțeles, nu se vor schimba peste noapte. Noi sperăm ca societatea noastră să se transforme, să devină ca societățile dumneavoastră, însă va trebui să avem și puțină răbdare și să ne sprijinim reciproc. V-ați referit de asemenea la uh, acuzații oficiale. Cred că v-ați referit la declarația domnului Malan uh, în urmă cu un an și jumătate. Statele Unite lucrează cu Pakistanul pentru a rezolva toate aceste aspecte. Vă pun la curent cu situația actuală. După cum știți, la ora actuală, Congresul American a decis să numească rețeaua Hagani ca o rețea uh, teroristă. Am fost consultați și viziunea noastră a, a fost comunicată Statelor Unite. Și uh, trebuie să vă spun uh, că noi nu avem uh, ce uh, aviz să dăm sau ce fel de recomandare să dăm referitoare la această rețea, pentru că nu sunt cetățeni pakistanezi, sunt cetățeni afgani. Deci nu există niciun fel de sprijin deschis sau ascuns al acestor rețele, uh, cum ar fi rețeaua, rețeaua Hagani. Însă aceste rețele sunt o realitate care trebuie să fie abordată. Am spus acest lucru și îl repet, Pakistanul consideră, din motive întemeiate, că orice entitate care recurge la violență nu poate să fie un prieten al statului Pakistan. Deci, cooperăm cu vecinii noștri și cu alte state pentru a ne asigura că ne putem um, acorda ajutor reciproc în combaterea acestor uh, acestor um, rețele. Apropo de, uh, react, uh, de um, comentariul nostru referitor la miniștrii de externe și Consiliul uh, de Afaceri Externe al Uniunii Europene, cred că Cathy Ashton, doamna înalt reprezentant pentru afaceri externe, este totuși un exemplu demn de urmat pentru toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Încă patru persoane s-au înscris pentru uh, întrebări. După cum vedeți, însă este 4 fără 10, la 4 uh, trebuie să votăm, deci am să vă rog să fiți succinți, astfel încât și doamna ministru să aibă timp să răspundă. Doamna Șache, apoi domnul Scholz, domnul Atkins și domnul Posselt la final. Am să vă rog să vă formulați întrebările în decursul la un minut. Marike. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă prim-ministru, este o plăcere să vă avem alături de noi. Prima mea întrebare se referă la relația dumneavoastră cu Republica Islamică Iran și cum vedeți uh, relațiile cu această țară în contextul geopolitic a doua întrebare se referă la libera exprimare și mai ales accesul la informații pe internet. Trăim într-o lume conectată prin internet. Există 50 de milioane de site-uri numai în Pakistan. Cenzură, filtrarea informațiilor dintr-o țară impactează, are un impact în alte țări. YouTube este în continuare blocat în Pakistan. Eu cred că este, dar puteți să ne explicați de ce? De asemenea, s-au făcut uh, propuneri la reuniunea uh, internațională a telecomunicațiilor, uh, conferința internațională a telecomunicațiilor care are loc astăzi în Dubai. Mulțumesc. Domnul Scholz urmează. Vă rog să urmați exemplul uh, antevorbitoarei dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc, uh, aș dori să vă mulțumesc, doamnă uh, ministru. Aș vrea să întreb, în primul rând, care este poziția țării dumneavoastră referitor la uh, statutul de stat observator la ONU al Palestinei și ce poziție aveți față de inițiativa uh, secretarului general Ban Ki-moon de a solicita o zonă liberă de, a, uh, de arme de distrugere în masă în Orientul Mijlociu. Și apoi am auzit uh, informații referitoare la o strânsă cooperare între uh, companiile de producție de arme din Pakistan și cele din Germania, Heckler și Koch arme care sunt utilizate la nivel mondial în diferite conflicte. Există informații că um, arme produse sub licență germană sunt vândute statelor implicate în conflicte în uh, Orientul uh, Mijlociu. Aș, m-ar interesa a dumneavoastră în acest sens. Și apoi, care este poziția noastră față de conflictul din Kashmir de la ora actuală? Domnule Atkins, întotdeauna sunt succint. Imran Khan spune că Pakistanul este unul dintre cele mai corupte state din lume. Este adevărat? Și ce faceți în privința asta? Și în al doilea rând, legea referitoare la blasfemie, când va fi ea schimbată, pentru ca oamenii să nu mai fie uh, uh, uciși pentru că apără drepturile non-musulmanilor. Mulțumesc, spune doamna președinte, domnul Posolt. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministră. Am două întrebări scurte și clasice. Doamna Șache uh, are făcut deja referire la importanța geostrategică a Pakistanului. Ar vrea să vă întreb rela despre relațiile cu statele Golfului Există legături strânse cu aceste state, dar există și probleme. Și în același lucru referitor la Asia Centrală, mai ales Tajikistan și Kirghistan. Instabilitatea din aceste țări se repercutează asupra Pakistanului? Mulțumesc. Doamnă ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc. Sunt întrebări foarte interesante în primul rând, dați-mi voie să uh, vă spun că le primim cu plăcere pentru că ne dă o oportunitate să clarificăm uh, unele neînțelegeri, poate. Domnule Posselt, ați întrebat despre relațiile geopolitice cu statele din Orientul Mijlociu și dacă ne îngrijorează schimbările. Avem relații strategice puternice cu multe state, mai ales în uh, Consiliul de Cooperare din uh, Golf multe, și cu multe alte țări din uh, Orientul Mijlociu care vedem că trec prin unele transformări. Sprijinim uh, principiul uh, independenței și integrității teritoriale a, a țărilor și dacă în interiorul unei țări există o dorință de schimbare, Bineînțeles, Pakistanul sprijină asta. Ați văzut în cazul Egiptului, al Tunisiei, um, exact acest lucru. Sperăm cu Egiptul sper, uh, să avem relații din ce în ce mai strânse, mai strânse chiar decât aveam înainte cu uh, Egiptul nedemocratic. Apoi, v-ați uh, referit la Kyrgyzstan și Tajikistan. cred că instabilitățile de oriunde uh, trec granița foarte ușor. În ceea ce privește aceste țări, avem relații bune cu aceste țări uh, și ele devin din ce în ce mai importante pentru noi. Noi sperăm că pe măsură ce Afganistanul se va stabiliza, să putem utiliza Afganistanul ca o rută de tranzit pentru a face comerț cu aceste uh, state Tocmai această, în această vineri am discutat despre extinderea uh, tratatului de comerț Afganistan-Pakistan la, uh, și la Tajikistan. Vă dați seama că asta va, ne va face cu toții uh, actori și mai interesați în stabilitatea Afganistanului. Va crea oportunități economice și dinamici foarte importante. Deci este foarte important să putem oferi Afganistanului această uh, posibilitate. Domnule Atkins, v-ați referit la Imran Khan și la corupția din Pakistan și m-ați întrebat ce se face în acest sens. În primul rând, am lucrat din greu la o lege pe care suntem pe cale să o aducem în Parlament, o lege referitoare la controlul corupției. Însă mai important, aș vrea să vă spun că uh, de trei ani și jumătate acest guvern, și pentru prima dată în istoria Pakistanului, uh, acel grup care um, duce lupta anticorupție a fost condus de liderul opoziției. Deci, uh, Comisia în Parlament anticorupție era condusă de uh, opoziție. Așadar, uh, suntem conștienți de această provocare, considerăm că este o provocare și uh, vom adopta această nouă lege. Legea blasfemiei. În primul rând, aș dori să vă supun atenției faptul că din cei 253 aproximativ din cele aproximativ 253 de cazuri de blasfemie, uh, numai 9 au fost împotriva unor non nemusulmani. Toate celelalte au fost împotriva unor musulmani. Când spuneți că este vorba de un instrument uh, împotriva uh, celor care nu sunt mulți musulmani, este greșit. Apoi, Uh, noi cu toții suntem în capitale internaționale și eu la fel. Și auzim, citim știri despre, as, uh, despre aspecte ce țin de, soci, de domeniul social și al drepturilor omului în Pakistan. Aș vrea să vă întreb cine atrage atenția lumii la uh, aceste aspecte? Este Daily Telegraph, Washington Post, uh, sau oare toți își primesc aceste informații de la o presă liberă din Pakistan, de la o societate civilă liberă din Pakistan? Este, sunt durerile creșterii, este uh, faptul că ne maturizăm ca societate și că încercăm să facem față acestor provocări. Vă menționez cazul uh, Rim Shamashi, aceeași fată care a fost persecutată uh, care era creștină și care a fost persecutată de un musulman, aceeași societate a expus această, această persecuție, iar această fată a fost eliberată și a devenit o eroină. Deci trebuie să vedem și cum societatea face parte, uh, face față acestor uh, provocări. se adoptă foarte multe, uh, foarte multe legislație în Parlament și avem o atitudine foarte um, proactivă, nu suntem pasivi în fața provocărilor. Și bineînțeles că suntem, înțelegem preocuparea dumneavoastră, însă trebuie să vă spun și că se face mult în această privință. Apoi, referitor la statutul de observator al Palestinei, noi, bineînțeles, uh, sprijinim Uh, um, sprijinul, suntem de acord cu sprijinul acordat uh, Palestinei. Apoi s-a pus o întrebare referitoare la arme găsite în uh, Orientul Mijlociu. Noi suntem o țară care nu este deloc implicată în acest conflict. Știu că nu vi se pare foarte credibil, însă este adevărat. Apoi, în ceea ce privește conflictul din Kashmir, este foarte important. Noi considerăm că până când această problemă nu va fi rezolvată, persoanele uh, care au încercat să Um, să creeze ostilitate între două state, vor avea câștig de caz, cauză până când nu rezolvăm această problemă. Dar cum putem rezolva acest uh, problemă? Putem să o rezolvăm prin mai multă ostilitate? Noi credem că nu. Putem să rezolvăm această problemă prin conflict militar, prin război? Noi suntem de părere că nu. Răspunsul Pakistanului este că putem rezolva aceste aspecte aceste probleme prin dialog. Și de aceea includem uh, reprezentanții poporului Kashmir în acest dialog, astfel încât și ei să contribuie la găsirea unei soluții. Investim foarte mult în a uh, crea o atmosferă pozitivă cu India și încercăm să uh, începem cu problemele mai puțin dificil de rezolvat La unele chiar am uh, reușit să... Suntem foarte aproape de soluție. Apoi, în ceea ce privește Iranul și poziția Pakistanului față de asta. La început m-am referit la, la cât de mândru este guvernul nostru să aibă o... Um, să îmbunătățească relațiile cu toți vecinii noștri. Trebuie să ne îmbunătățim relațiile cu India, dar cu atât mai mult cu Iranul. Pentru că Iranul are o um, graniță lungă cu Pakistanul. De aceea încercăm să îmbunătățim relațiile cu, um, cu această țară și cu toți vecinii noștri, pentru că numai așa putem avea pace și stabilitate. În ceea ce privește aspectele nucleare din Iran, noi considerăm că fiecare țară are dreptul la energie nucleară în scopuri civile și întotdeauna încurajăm Iranul să își respecte angajamentele internaționale. Ați vorbit despre libera exprimare și cenzură. Doamnă, credeți-mă că dacă ați veni în Pakistan și ați vedea cum este presa noastră, ați fi de acord că este mai liberă decât orice presă din lume. În ceea ce privește YouTube, a fost un incident care a avut loc ca reacție la unele uh, preocupări ce țineau de securitate. Ca în multe alte țări, am solicitat YouTube să blocheze acel site. Ei nu au făcut acest lucru și am blocat uh, de aceea YouTube atât în momentul în care vom putea cădea de acord cu ei să blocheze anumite site-uri care creează probleme, cu cea mai mare uh, plăcere uh, vom coopera cu ei. Doamna președinte. Mulțumim, doamna ministru. Mulțumim pentru prezența noastră alături de noi, pentru că ne-ați răspuns întrebărilor. A fost o întâlnire foarte interesantă și vreau să mă scuz pentru vremea pe care o avem astăzi la Bruxelles. Sper că se va îmbunătăți, dar oricum vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră aici. Thank you Thank you. so much. So, good afternoon. Let's start with the vote. Haideți, dragi colegi, să începem uh, votul, pentru că avem o ordine de zi încărcată. V-aș reaminti că după voturi vom avea o dezbatere în legătură cu situația din Egipt în prezența domnului Bernardino Leon, reprezentant special al UE pentru Mediterana de Sud. Acum, haideți să începem cu votul. Din nefericire, avem, trebuie să votăm de două ori pe primul dosar. Din motive de procedură nu mă întrebați exact, că nu știu, dar așa mi-a spus uh, serviciul nostru juridic. Așadar, primul dosar, uh, răspunderea socială corporată, promovarea intereselor societății și o cale spre o redresare uh, durabilă și, care să, și inclusivă. Dragi colegi, haideți să începem votul, vă rog. Să-mi scot și eu cartela. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abținerea se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotriva abțineri. Deci, amendamentul 1 avea un amendament oral. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Amendamentul, nu, amendamentul 2 cade. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul al 2. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 cade. Compromisul 1. Pentru. Împotriva abținere se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum, compromisul 3. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul al 3. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul al 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum amendamentul 32. Pentru Împotrivă? abțineri, se respinge. Compromisul nou pentru, Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 37 pentru, Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendament, uh, mă scuzați, compromisul 10 pentru, Împotrivă? abțineri, se adoptă. Acum, Amendamentul 41 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotriva, abțineri, cred că trebuie să verificăm. La amendamentul 43, vă rog, verificăm cu vot electronic. Am închis votul și se respinge. 44 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotriva, Trebuie să mai verificăm o dată cu vot electronic la 46, vă rog. Se respinge. Se respinge 18, 19 voturi pentru 27 împotrivă. E clar. Bun. Acum uh, facem uh, vot electronic, votul final. Mă rog, dragi colegi, votați. Încă uh, o persoană. Se adoptă cu 41 de voturi pentru și un vot împotrivă și trei abțineri. Vă rog, doamnă. Doamnă Datei, mulțumesc, domnule președinte. Doamna Taifi, nu Dati. Am votat pentru și s-a afișat ca fiind abținere. Vreau doar să semnalez acest lucru. Bun, am notat. Socolic, we need to vote. Bun, dragi colegi, uh, acum trebuie să votăm încă o dată asupra acestui aviz. Începem cu amendamentul 1. Domnul Mauro. Domnul președinte, dat fiind că trebuie să facem și acest vot, dacă toate grupurile sunt de acord, dacă se menține lista de vot, poate putem trece direct la votul final, pentru că votăm același lucru și atunci votăm la fel, nu? Dacă este aceeași chestiune. Președintele, dacă toate grupurile politice au același listă, aceeași listă de vot ca cea de la primul vot și sunt de acord cu propunerea domnului Mauro, sigur că putem să facem așa, dar vreau să văd dacă se opune cineva din partea verzilor, da, Corneliusen. Da, e un singur punct acolo, la amendamentul 40. Există un amendament oral 5. În prima dată n-am, sub, prima oară n-am supus la vot acest amendament oral uh, și aș uh, dori să menționez acum că n-am remarcat asta decât când am ajuns la votul final. E vorba de 4, 10 și apoi avem un amendament oral 5 care nu devine caduc că ar fi fost caduc, doar dacă 39 era adoptat. Sau poate ne poate spune secretariatul. Uh, This oral amendment 5 falls if the compromise 10 E vorba de uh, ceva ce ține de compromisul 10 și compromisul 10 a fost adoptat, deci și acest amendament a fost adoptat. Așa îmi spune secretariatul. Ne spune, aici scrie că dacă e adoptat și compromisul 10 de asemenea e adoptat, trebuie introdus în textul amendamentului 40, ca adăugire la compromisul 10, așa scrie aici. Președintele, bun, asta înseamnă că am făcut o eroare și că n-am supus la vot amendamentul oral 5. Asta doriți să ne spuneți, nu? Poate că aveți și chiar și dreptate. Da, e posibil, dar textul e cam complicat, spune doamna Corneliusen. Președinte, da, e chiar complicat. Colegi, sugerăm dacă nu aveți nimic împotrivă, să supun la vot doar amendamentul oral 5 și apoi să dăm curs uh, solicitării și să nu mai votăm și a doua oară. Toată lumea are aceleași liste de vot. Deci, acum în legătură cu amendamentul oral 5. Nu, dar în primul rând dau uh, cuvântul raportorului, domnul Grib. Ce ona uh, se Mulțumesc. Da, în legătură cu acest amendament, eu spun că mă opun pentru că se presupunea a fi inclus în compromisuri, dar a venit doar vineri după amiază. Deci mă opun amendamentului 40 și mă opun și uh, adăugirii propuse. Oral amendment, so we cannot vote this. Președintele, deci uh, asta înseamnă că nu îl putem vota amendament oral și uh, continuăm. Deci nu putem să punem la vot amendamentul oral, îmi pare rău, pentru că domnul Grip se opune. După cum am convenit cu toate grupurile politice, nu mai votăm uh, și a doua oară, pentru că sunt, se va vota la fel, practic, și putem continua cu următorul dosar, raportul Mario Maura, moțiune pentru, Mauro, moțiune pentru rezoluție în urma dezbaterii privitor la declarațiile Consiliului și Comisiei în legătură cu un parteneriat de uh, cooperare și parteneriat cu UE, între UE și Irak. Start with this dossier, amendment 56. Uh, Bun, începem. Amendamentul 56. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 57. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotriva abținere se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abținere se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotriva abțineri se respinge. 64 acum pentru, împotriva abțineri nu, cred că aici trebuie să verificăm cu vot electronic. 64. Am deschis vot electronic. Please uh, show the results. Close the vote. Think, oh, it's rejected. Sorry about this. Uh... Da, se respinge, mă scuzați, dar uh, nu n-am fost, n-a fost foarte clar cum au votat socialiștii. Bun, amendamentul 65, identic cu 74. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă 71 pentru, împotriva abțineri <clears throat> se adoptă 72 pentru, împotriva abțineri se respinge 73 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Două identice, amendamentul 75 și 80, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Din nou două identice, 7, 7, 79. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum 83 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. deci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se eh, respinge. Compresul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 100. Cine e pentru? Așadar, 101, spune președintele. Carcin. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Verificăm. La 101 am deschis votul electronic. Am închis votul și se respinge la două voturi diferență. 102. Cine pentru? Împotriva abțineri se respinge. 103. Pentru? Împotriva abțineri se respinge. 104. Pentru? Împotriva abțineri se respinge. 105. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112 și 113 uh, identice se resping. 114 pentru, împotriva obțineri se respinge. 115 cu amendament oral 1. Da, Copa, mulțumesc că doriți să propun un amendament oral care uh, este după cum urmează. Recunoaște eforturile continue ale autorităților uh, Irakului ca să asigure condiții de viață pentru tabăra Ashraf. Și solicită SUA și Irakului să facă tot ce pot pentru a facilita reașezarea celor de la tabăra Furia uh, și să obțină și despăgubiri financiare. Madame Copa, Mr. Mauro. Domnule Mauro, da, bine, din păcate trebuie să mă opun acestui amendament oral, pentru că în propunerea de amendament oral deja depusă, deja exista posibilitatea unei soluții echilibrate în legătură cu toate amendamentele care se ocupă cu tema taberei Ashraf. Aș ruga și grupul socialist să dea dovadă de responsabilitate aici, pentru că e clar că altfel complicăm mult de urmarea votului. So you are against, uh, this, uh... De președinte, deci vă opuneți amendamentului oral. Contrario all'emendamento. Da, ma opun di depus del gruppo socialist, spune domnul Mauro. Madame Copa. Doamna Copa, din nou aveți cuvântul. Atunci și noi ne opunem amendamentului oral depus de PPE. So then we are uh, not going to vote any oral amendments. Nu vă spune la vot niciun amendament oral și votăm amendamentul 115 fără amendament oral. Pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă 115 în varianta inițială, fără amendament oral. 116 pentru, împotriva abțineri se respinge. 117 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 118 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 119 pentru, împotriva abțineri se respinge. 119. Verificăm. Vot electronic. Am deschis votul. Please close the, the vote. And is adopted by two votes. Am închis votul și se adoptă. Două voturi diferență. 120 acum. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie și aici să verificăm la 120 cu vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge la un vot diferență. Acum 122. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 123 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 131 pentru împotriva abțineri se respinge. 132 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6, uh, considerentul A, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 26 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 27 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 33 cu amendamentul oral 2 Domnul Cacin, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să sub, vă supun atenție un amendament, amendament oral ca compromis. Spune, un uh, birou de oficiu în Elbis ar putea uh, spori operativitatea delegației UE în Bagdad. După cum știți, multe țări încă nu sunt reprezentate la Bagdad și au birouri temporare la Elbil, pentru că e mai ușor, de, uh, e mai ușor accesul la acest la, în această localitate și atunci acolo vin și reprezentanții mediului de afaceri. Deci eu cred că prin uh, acest amendament putem ajuta biroul nostru să fie mai vizibil și să susține, la, să susține activitățile din Erbin. Mulțumesc. Ok, somebody against this uh, oral amendment? Bine, se opune cineva. Atunci uh, votăm uh, după cum ni s-a solicitat, și anume amendamentul 33 cu amendamentul al 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu, mm, nu e clar. Haideți să verificăm cu vot electronic la 33 cu amendament oral. Am închis vot electronic și se respinge cu uh, 28 uh, împotrivă, 17 pentru. Bun, acum amendamentul 35. Cine pentru împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 10. Cine pentru? împotriva abțineri se adoptă. Acum trecem la 41. Dacă nu se opune nimeni. De la 41 până la 50 aș propune să votăm în bloc. De la 41 până la 50, cu excepția lui 43. cine pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Și acum 43 separa, cine pentru? Împotriva, abțineri, cred că s-a adoptat, dar dacă doriți putem verifica prin vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Trecem la 52. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trebuie să trecem la, 54, pentru că 30 uh, n-a fost adoptat. Deci 54, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Și 55 la fel. Trebuie să votăm. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge de acum uh, citate de la 1 la 14. Putem să le votăm în bloc? Foarte bine. Așadar, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă toate. Și acum vot electronic, votul final, votul proiectului de rezoluție. Am deschis votul. Foarte bine. A votat și domnul deci Am închis votul. Se adoptă cu 41 de voturi pentru și doar două abs- abțineri. Felicitări, domnule Mauro. No, the next yeah. is you. Yeah, you have to say you Well, give it to you.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 faptul că Comisia pentru uh, Comerț Internațional ne-a livrat o, un aviz uh, în sensul că trebuie acordat uh, consimțământul, avizul și acum avem un vot final în legătură cu proiectul de recomandare și trebuie să supun la vot, mă rog să vedem dacă se va vota pentru sau contra acestei propuneri. În mod electronic am deschis votul. no. Again, we need to repeat again, sorry. Nu, nu, repetăm. Ok. Repetăm uh, că a fost o problemă tehnică. Bun, acum vă rog să votați. Uh, sunt trei colegi la care n-au votat. Mai lipsesc 2, 1. Ok, let's close the vote. Bun, am închis votul. Se adoptă. Se acordă consimțământul, se dă avizul cu 47 de voturi pentru și două abțineri. Mulțumesc. The next dossier is the integration of migrants. Următorul uh, dosar, integrarea migranților, efectul asupra pieței uh, muncii și dimensiunea externă a coordonării securității sociale. Raportor este domnul Cristian Preda. Începem cu amendamentul al 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum, amendamentul 2 pe două părți. Prima parte, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3. cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 10. Pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 11. Pentru. Împotriva abținere se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 17. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Și acum vot electronic, votul final pentru votul proiectului de uh, aviz, așa cum a fost el modificat. Am deschis votul. Se adoptă cu 46 de voturi pentru, două împotrivă și o abține domnul Preda, raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Când am votat partea a doua a amendamentului 2, totuși trebuia să nu supunem partea a doua la vot, pentru că amendamentul oral numărul 1 fusese adoptat. Deci există amendamentul oral 2, vedeți acolo că e pe două părți, partea a doua nu ar fi trebuit supusă la vot, pentru că amendamentul oral numărul 1 fusese adoptat. Yeah, you're right, you're right, but... Președintele, aveți dreptate, dar a fost partea a doua respinsă, oricum, cred eu. Bun, deci oricum a fost respinsă. Foarte bine. Am uh, notat observația noastră. Mulțumesc. So that was the last uh, dossier for the, for the vote. Da, bun. Și cu asta am încheiat voturile din această după-amiază. Continuăm, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, situația în Egipt dar haideți să uh, luăm o pauză de câteva minute. colleagues, I, I just learned that uh, Mr. Leon will be here at uh, o'clock. Dragi colegi, ni s-a spus că domnul Leon nu vine decât la, ora, la orele 17, deci întrerupem 15-20 de minute reuniunea. Dar vă rog să veniți la, ora, la orele 17. We try to get Mr. Leon as soon as possible. Bun, deci uh, încercăm să aducem aici pe domnul Leon cât mai curând posibil.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

So, colleagues, we can uh, start. Mr. Leon is uh, with us. Uh. Dragi colegi, putem începe, pentru că domnul Leon a sosit. Avem subiectul situației din Egipt. În primul rând, aș dori să-i urez bun venit domnului Bernardino Leon, special reprezentant special al Uniunii Europene pentru Sudul Mediteranei. Domnule Leon, sunt îngrijorări grave în legătură cu declarația din 26 noiembrie a domnului președinte Mursin în legătură cu Constituția declarație care se îndreaptă împotriva uh, echilibrului democratic și a statului de drept și paralizează controlul justiției și conferă puteri nelimitate eh, președintelui Morsi. Așadar, eh, e o evoluție foarte îngrijorătoare declarația aceasta împotriva Constituției. A fost făcută doar la câteva zile înaintea deciziei care este așteptate a Curții Constituționale privitor, privitoare la legalitatea Camerei Superare a Parlamentului și a adunării constituante. Declarația vine într-un moment critic pentru procesul democratic din Egipt, unde toate forțele politice trebuie să poată discuta pe picior de egalitate proiectul noii Constituții înaintea referendumului de pe 15 decembrie și înaintea Uh, alegerilor parlamentare. Declarația vine doar la o săptămână după vizita de lucru a reprezentanților Uniunii Europene, inclusiv domniile voastre, cu acea ocazie ați uh, subliniat importanța absolută a reformelor democratice în Egipt și situația centrală a drepturilor omului. Uniunea Europeană Uh, are angajamente în legătură cu asistența financiară acordată Egiptului pentru că acesta să se revină după regimul, după consecințele regimului Mubarak. În schimbul nostru de opinii, noastră de astăzi, am dorit să discutăm împreună uh, ce pârghii financiare și politice avem noi la dispoziție în acest moment pentru ca să determinăm Egiptul să respecte principiul uh, democratic al echilibrului puterilor, să uh, susțină statul de drept și să promoveze dialogul cu instituțiile statului. E de asemenea un test important pentru uh, noile temelii ale politicii europene de vecinătate, care este impactul uh, principiului mai mult pentru mai mult care este pârghia Uniunii Europene în ce privește recuperarea avuțiilor, activelor. Deci ar trebui noi să insistăm asupra unui uh, parteneriat strâns cu Egiptul, dar în același timp uh, să fim clari și în legătură cu uh, ceea ce ne dorim noi de la ei, respectarea drepturilor omului, libertăților fundamentale, instituții democratice, societate tolerantă, statul de drept. Domnule Leon, cu asta v-aș da cuvântul pentru a vă asculta observațiile și apoi putem avea și un schimb de opinii. Desigur, să auzim ce au de spus și colegii și ce au să vă întrebe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Uh, it's a pleasure to be again back to the... E o plăcere să fiu din nou aici în Parlamentul European. Astăzi ne întâlnim pentru a discuta despre Egipt. Egiptul este acum o sursă de îngrijorare în acea regiune, mai ales în lumina evenimentelor din ultimele două săptămâni. Am văzut care este fractura politică dintre cele trei elemente ale triunghiului politic pe care îl urmărim cu toți atât de îndeaproape. Președintele, frăția musulmană, președintele Libertate și Justiție sprijinit și de o parte a opoziției și sistemul judecătoresc. Și în al treilea rând se află tabăra opoziției și a celorlalte forțe politice. Această diviziune s-a înrăutățit de la declarația președintelui, declarația constituțională de pe 22 noiembrie. a spus că adunarea constitutivă trebuie protejată de posibilitatea uh, unui aviz de neconstituționalitate din partea Curții Supreme. După aceea, proiectul de Constituție a fost adoptat cu multe controverse, după cum știți, și pe 30 noiembrie de dimineață, înainte de aprobarea Constituției, Islamiștii au uh, anunțat că vor face demonstrații sâmbătă, non-islamiștii vineri. Aceste demonstrații au avut loc, într-adevăr, și ieri și azi situația în Cairo și în alte orașe egiptene uh, a devenit foarte tensionată. Nu s-a ajuns la violență extremă, însă tensiunea era foarte mare. Președintele Morsi de asemenea a anunțat că pe 15 decembrie va avea loc un referendum privind Constituția. Curtea Supremă Constituțională trebuia să-și dea ieri avizul în legătură cu legalitatea Consiliului Șura și adunării constitutive. Islamiștii au uh, înlocuit, au înconjurat clădirea, au redus accesul la aceasta și deși inclusiv liderii Partidului uh, Libertate și Justiție, care reprezintă frăția musulmană, aceștia au blocat în continuare accesul. Curtea a hotărât să-și suspende uh, decizia, deci să-și continue greva judecătorească. De asemenea, știți că s-au lansat apeluri ca judecătorii să boicoteze referendumul sâmbătă târziu la Clubul Judecătorilor, adică sindicatul care reprezintă această profesie la nivel național, s-a făcut un anunț prin care se arăta că deocamdată un compromis este refuzat. S-a reiterat și reconfirmat poziția de a nu uh, supraveghea alegerile care urmează, deși nu e o decizie obligatorie. Astăzi, Partidul Libertate și Justiție a acuzat Curtea Constituțională de faptul că se implică în probleme politice. Frontul de, naționale, de salvare naturală, uh, națională, mă scuzați, l-a condamnat pe Morsi, a condamnat apelul său la un referendum și principalele personalități politice au făcut declarații. Samuel Mursa a spus că proiectul de Constituție a fost prezentat cu o viteză nemai văzută, pentru ca nimeni să nu-i poată dezbate conținutul. O serie de partide politice și-au exprimat astfel de opinii, s-au anunțat noi demonstrații mâine în fața Palatului Președintelui de la Cairo. 18 partide și grupuri politice, inclusiv Partidul Constituției, Partidul Social Democrat, Partidul Egiptului Liber și Frontul Național pentru Justiție și Democrație, Mișcarea din 6 aprilie, Frontul Democratic și Mișcarea Chefaia, deci au semnat această declarație. Opoziția fie boicotează referendumul, fie propune deocamdată uh, un vot negativ. Însă trebuie să vă spun că, din păcate, nu toate forțele, din fericire mă scuzați, nu toate forțele de opoziție sunt de această părere. Există și glasuri care vor să existe o soluție. Fostul președinte al Comitetului pentru Drepturile Omului a propus, de exemplu, o soluție pentru a găsi un teren comun între guvern, opoziție și structura judecătorească. SAE, un altul reprezentat, s-au implicat îndeaproape cu majoritatea, față de majoritatea actorilor politici. Echipa președintelui, ministerul, ministrul de externe, cu reprezentanții ai principalor partide politice, cu reprezentanții ai organizațiilor din societatea civilă și din instituțiile egiptene. Mesajul nostru principal a fost că acum trebuie clădit un consens puternic în rândul tuturor grupurilor politice pentru a ajunge la o înțelegere cu judecătorii. Asta pentru a evita acest conflict. De asemenea, am spus că procesul uh, constituțional trebuie să se întoarcă pe făgașul normal, adică pe un făgaș care să includă pe toată lumea, să se respecte statul de drept, să se respecte rolul independent al uh, sistemului judecătoresc și de asemenea să se asigure drepturile Le-am spus interlocutorilor noștri egipteni cât de important este să fie construită o democrație pluralistă, cu separarea puterilor în stat și cu un sistem de echilibru al puterilor. Într-un proces care să includă pe toată lumea, adică inclusiv minoritățile. Poate că unii dintre dumneavoastră ați văzut ultima mea declarație în public în care spun că respectarea minorităților este un element cheie din orice democrație. Democrația nu ține doar de alegeri, ci de includerea tuturor părților din societate, mai ales în această fază timpurie. Și independența justiției, a mijloacelor de comunicare, libertatea de expresie sunt de asemenea esențiale în momentele actuale. Noi credem că am spus suficient de clar că fiecare parte are niște argumente puternice, însă e important să se încerce uh, tot posibilul pentru a ajunge la un consens, la un teren comun. Noi credem că decretul prezidențial uh, nu a fost consensual și a fost o greșeală din acest punct de vedere. Și credem că toate forțele politice egiptene sunt responsabile de clădirea acestui consens, însă, bineînțeles, guvernul are o răspundere specială, președintele de asemenea, însă e de răspunderea e răspunderea tuturor forțelor politice să ajungă la un consens. După cum a reamintit și domnul președinte, recent am avut o reuniune a grupului de lucru cu Egipt un instrument excelent pe care îl avem pentru a colabora cu egiptenii. Această declarație nu a fost uh, un scop în sine, ci doar începutul unui proces între Uniunea Europeană și Egipt. Unele persoane din echipa noastră au definit această relație drept un nou contract cu Egiptul bazat, așa cum spunem în declarația finală, pe promovarea păcii, stabilității, a prosperității și a valorilor și uh, respectării valorilor sociale, a statului de drept, a drepturilor omului și a unei bune guvernări. E un document foarte bun, iar aliniatele privind drepturile omului, democrația, consensul, sunt alinate cu un text foarte puternic și răspicat. Pe lângă această declarație am spus că e foarte importantă și participarea unor membri din Parlamentul European. Unii se află aici, al Parlamentului European, domnul Salafranca, doamnă Niț, Tutem Tutemroc, de asemenea, e important să ne întâlnim cu societatea civilă. Am invitat la acest task force reprezentanți ai societății civile, ai partidelor politice din opoziție și încercăm să organizăm o reuniune pluralistă care să deschidă o nouă cale de dialog pentru ambele părți, dar și o cale de dialog uh, între instituțiile celor două părți. Nu ne așteaptă o perioadă ușoară, va fi foarte greu și înainte și după referendum. Și credem cu tărie că deocamdată reacția noastră ar trebui să fie o prezență mai mare a Uniunii Europene în Egipt, un angajament mai mare din partea noastră acolo, mai multe eforturi pentru a încerca să contribuim la acest consens general. Aceasta ar trebui să fie reacția noastră și soluția pe care să o ajunge, aducem noi. De fapt, Uniunea Europeană e într-o poziție unică. Suntem principalul actor internațional care dispune de acest instrument, de acest task force – și de declarația finală a acestea. Și datorită poziției noastre unice, suntem obligați să o luăm pe această cale și să facem tot posibilul pentru a stabili niște punți de legătură. Nu va fi ușor. Nu doar SEAE, dar și membrii ai Parlamentul European pot juca un rol important în acest proces și de altfel vă și încurajez, vă încurajăm să lucrați, să, să colaborați cât mai mult cu omologii dumneavoastră din Egipt, să vorbiți cu forțele de opoziție, cu toate toți reprezentanții instituționali din Egipt, deoarece Situația definitivă din Egipt va fi esențială, atât pentru viitorul regiunii, cât și pentru Uniunea Europeană. Situația din Egipt e esențială pentru viitorul nostru împreună. Deci, insist, o prezență mai mare a Uniunii Europene, o implicare mai mare, un angajament mai mare și o colaborare strânsă cu cei care încearcă să clădească niște punți și să atingă, să ajungă la niște soluții. Vă mulțumim, domnule Leon. Întâi le voi da cuvântul eurodeputaților care au participat la acest grup de lucru la Cairo, domnul Salafranca și doamna Neitz. Domnule Salafranca, aveți cuvântul. Mulțumesc. Îi mulțumesc reprezentantului special pentru faptul că a venit astăzi ca urmare a cererii făcute de biroul comisiei noastre. Foarte important să știm care este valoarea dumneavoastră în legătură cu situația îngrijorătoare din Egipt. După cum spunea domnul președinte, doar la o săptămână de la organizarea reușită acestui task force și ca urmare a acestui decret prezidențial, situația din Egipt s-a modificat. Domnule Leon, Cred că și doamna Neitz e de acord cu mine. Impresia mea, când ne-am întâlnit cu membrii Consiliului Sura și al adunării constitutive, ne-am dat seama că lucrările lor erau deja avansate și nu urmau decât să stabilească anumite puncte mai uh, dificile, cum ar fi rolul pe care șaria trebuia să-l joace în noua Constituție. Deputații liberali și uh, cei care îi reprezentau cei care reprezentau minoritățile ne-au spus că sperau să ajungă la un consens și să nu trebuiască să voteze. Din păcate, asta nu s-a întâmplat. Reprezentantul special a avut o abordare foarte prudentă, foarte corectă a situației actuale și întrebarea pe care am eu e foarte simplă. Care ar fi fost alternativa dacă tribunalul, Curtea Constituțională, care deja a anulat adunarea legislativă în urma alegerilor, ar fi anulat și Consiliul Șura și adunarea constitutivă. Și ce alternativă există față de actualul referendum propus? Constituția validează mandatul președintelui Morsi pe o perioadă de patru ani. Acesta a fost termenul inițial pentru care a fost uh, ales. Deci ar trebui modificat într-o lună textul Constituției și organizate noi alegeri, dar întrebarea mea este care ar fi alternativa dacă nu s-ar fi adoptat această Constituție. Și ajung la o altă întrebare. Ce crede ai în legătură cu textul Constituției? Credeți că este un text care uh, respectă majoritatea, se bazează sau nu pe elementele democratice și ce posibilități credeți că există de a ajunge la un consens? Uh, după ce acest text, știind că acest text a fost votat. Și ultima întrebare. Credeți că, dată fiind situația actuală, în caz că acest decret nu va fi abolit. Eu aici am o părere, nu știu, eu mă gândesc că o eventuală suspendare a ajutoarelor europene ar putea avea uh, de jucat un rol. Nu știu ce credeți de asemenea, cum credeți că ar reacționa americanii care știm că acordă un ajutor militar substanțial Egiptului? doamna Aneminit. Aș vrea să-i mulțumesc și eu domnului Leon în numele grupului meu pentru faptul că a venit aici și pentru că e gata să discute despre această situație atât de dificilă și practic uh, irreversibil acum. Eu am fost unul dintre eurodeputații de la acest task force. Pe de o parte, Văzând ce răspunsuri primeam când discutam cu omologii noștri în Consiliul Șura și chiar și cu jurnaliștii, deci nu am putut să n-am impresia că ei uh, ne spuneau ce vroiam noi să auzim. Asta a fost o, una din impresiile mele. Dar mi-a zis, se va vedea cu timpul dacă acționează într-adevăr uh, în funcție de ceea ce spun sau e doar o vorbărie goală. Un alt lucru care m-a uimit la schimbul de opinii destul de lung, de aproape trei luni, cu membrii Consiliului Jura din diferite politice, a fost, n-ar spune paranoia lor, însă o abordare aproape paranoică de a respinge tot ceea ce pare uh, o implicare a celor din exterior. Eu cred că ar trebui să ținem cont de acest lucru și să ținem de asemenea cont de rolul foarte pozitiv pe care președintele Morsi l-a jucat în negocierea unei încetări a focului în fâșia Gaza. Nu putem trece cu vederea implicarea lui, care a fost foarte importantă atunci. Și gândit mă la ce se întâmpla în urmă cu câțiva ani. Eu cred că ar trebui să ne uităm la greșelile pe care le-am făcut după prima rundă de alegeri libere din Algeria, când au câștigat islamiștii și n-a mai avut loc un al doilea tur al alegerilor. Deci în primele săptămâni toată lumea a respirat ușurată și după aceea ce s-a întâmplat? Societatea algeriană a căzut într-o spirală a războiului civil. Toate acestea sunt elemente pe care ar trebui să le avem în vedere acum și în cazul Egiptului. Și trebuie să vă spun că eu mă simt cumva jenată de faptul că președintele Morsi, care coprezida una din reuniunile acestui task force și își uh, declara angajamentul față de democrație, deci nu vine să cred că la câteva zile doar de la acest task force a emis acest decret cu care nimeni nu e de acord, nimeni dintre noi. Deci trebuie să ne întrebăm acum care e calea cea mai bună pentru a evita adoptarea acestui decret, pentru a avea o revocare a acestuia. Ce e mai bine să facem? Să-i reproșăm în public uh, lui Morsi pentru ce să-i reproșăm această acțiune și credeți că dacă referendumul nu va avea un rezultat prea prost, deci credeți că putem spera că, ă, că acest decret va fi suficient de modificat pentru ca situația să se îmbunătățească sau credeți că e un caz pierdut? Sau, din potrivă, tocmai acum trebuie făcute foarte multe presiuni din partea noastră, acum când s-a făcut această încălcare și când situația e atât de fragilă. Vă mulțumesc. Acum îi dau cuvântul domnului Panțeri, președintele delegației cu Magrebul. Presidente, da, eu nu, nu metu... Mulțumesc. Eu sunt convins de faptul că președintele Egiptului a jucat un rol important în procesul de mediere și a încetării focului și asta a fost recunoscut pe plan internațional. Totuși am impresia că această recunoaștere a fost utilizată de Morsi pentru propriile sale scopuri. Cred că așa stau lucrurile. În plus, pentru noi și Uniunea Europeană, Egiptul este o țară importantă, e evident, inclusiv pentru că joacă o funcție de mediere într-o, într, -o, zonă atât de complicată ca cea Orientului Mijlociu. Uh, Însă vă întreb dacă în realitate această politică, de fapt, nu pare din ce în ce mai mult o strategie pentru a achiziționa spații noi prin apropieri succesive. punând, practic, societatea egipteană în fața uh, unor fapte împlinite pentru că astfel cred că am, dacă așa e, am fi într-o situație foarte dificilă în ce privește confruntările interne, dar și în ce privește situația democrației. Sunt de acord cu colegul Salafranca atunci când spune că trebuie să avem și un, un ceva de spus în legătură cu textul Constituției. Cam asta v-aș întreba, dacă sunteți de acord sau nu. Poate că nu-i convingătoare doar o direcție înspre mai multă Europa și înspre o disponibilitate eternă a Europei. Cred că a sosit momentul să vorbim mai răspicat și să folosim și principiul mai mult pentru mai mult al noi politici de vecinătate, pentru că noi trebuie să uh, încercăm să avem o, influență pozitivă asupra acestui proces și vă întreb și eu ce credeți în legătură cu rolul Statelor Unite, pentru că mi se pare că nu prea sunt prezente în toată afacerea asta și mai ales rolul militarilor. Oare ar fi bine să trimitem un mesaj ca ei să nu se implice, pentru că am impresia că în următoarele zile uh, situația se va răutăți. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule Panțeri. Doamna Kiel Nelson. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu domnului Leon pentru prezentarea foarte interesantă și le mulțumesc și colegilor care au participat la această reuniune de la Cairo. Întâi de toate vreau să spun că sunt de acord cu întrebarea doamnei Neitz. Într-adevăr, ce putem face după ce președintele Morse a anunțat acest uh, decret? Domnul Salafranca a vorbit despre reușita acelui task force aș vrea să vă împărtășesc uh, acum poziția ONG-urilor, care au fost foarte dezamăgite. Acestea susțin că lansarea oficială a acestui task force uh, nu le-a fost accesibilă. Președintele Morsi se pare că a refuzat prezența ONG-urilor la acest task force, iar Uniunea Europeană se pare că a acceptat această poziție a președintelui Morsi. Deci vreau să știu dacă e adevărat sau nu, dar ce sunteți mai mulți dintre cei care au fost acolo prezenți. Și dacă într-adevăr a fost așa, mă întreb dacă această poziție foarte importantă, e vorba aici de societatea civilă, deci de ONG-uri, deci mă întreb dacă prin poziția sa, Uniunea Europeană nu cumva l-a chiar, l-a chiar încurajat pe președintele Morsi să acționeze cum a acționat la câteva zile după încheierea acestei reuniuni. Deci nu credeți că poziția noastră față de președintele Morsi a avut de suferit, a devenit mai slabă, da, dat fiind că ați uh, refuzat accesul ONG-urilor? Vă mulțumesc, doamnă Nielsen. Mulți doresc să intervină, de aceea vă rog două minute fiecare. Vom avea două runde de întrebări și răspunsuri. Încă două intervenții. Doamna Șache, două minute aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Leon. Ați spus cât de important e rolul Uniunii Europene și ați spus cât de important e Egiptul ca exemplu de tranziție. Și ne-ați reamintit de asemenea ce probleme mari ne așteaptă pe viitor. Eu am urmărit cu mare interes declarațiile înaltului uh, reprezentat în legătură cu asumarea exagerată a acestor competențe de către președintele Morsi. Poate că a fost o coincidență, însă s-a făcut concomitent și o declarație privind recuperarea de active, deci asta ar însemna venituri în plus pentru Egipt. Însă strategia noastră față de Egipt și alte țări eh, din regiune, a fost uh, o strategie de more for more. Eu i-am scris doamnei Ashton, i-am spus că e un moment de încercare acum pentru noi când vorbele noastre trebuie să devină fapte. Deci eu mă întreb, nu e cumva aici o amenințare? Nu credeți că ar trebui să vorbim răspicat acum? Noi am făcut o promisiune poporului egiptean. Am promis, ne vom concentra pe drepturile și libertățile lor. Și e momentul să arătăm că democrația înseamnă mult mai mult decât un om un vot. Eu cred că sistemul de echilibru între puteri nu are cum să fie apărat uh, pe stradă, ci trebuie garantat de legi, de instituții. Deci aș vrea să știu Uniunea Europeană e gata să condiționeze ajutorul pentru Egipt acum? Deci sunteți gata să apărați strategia mai mult pentru mai mult? Și dacă nu sunteți gata acum, când veți putea invoca aceste clauze de condiționalitate? Deci ar trebui să ne întrebăm cine sunt, uh, cine e publicul nostru, de fapt, guvernele din aceste țări sau poporul? Deci vă spun, dacă nu vom recurge acum la principiul more for more, am mari îndoieli că vom face la un moment dat. Mulțumesc, doamnă Șache, doamna Munis, două minute. Mulțumesc. Îi mulțumesc și eu domnului Leon pentru faptul că a venit astăzi aici. Da, vă felicit pentru înființarea acestei task force care se concentrează pe dialogul cu societatea civilă în perioada de tranziție. E o formă de corectare a erorilor din trecut cu Egiptul, când aveam relații la nivel politic, însă nicio legătură cu realitatea socială și economică. E important să sprijinim cu fermitate uh, eforturile de a găsi un consens. Asta trebuie să facă SE și UE și asta trebuie făcut indiferent de ce se va întâmpla și dacă nu se va uh, acționa așa cum trebuie, va trebui să ne gândim la uh, o eventuală suspendare a ajutorului economic. Deci Constituția e absolut esențială pentru acest proces. Deci, domnule Leon, ce credeți despre rolul Egiptului acum? Dacă fiindcă situația din Palestina s-a schimbat, această țară are un nou statut la ONU. Deci, care e rolul Egiptului acum în regiune? Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Muniz. Acum îi dau cuvântul domnului Leon pentru răspuns. The round of the questions of uh, the colleagues. Pentru a răspunde la prima rundă <clears throat> de întrebări din partea colegilor. Mulțumesc. Domnului Salafranca, care ar fi fost alternativa? Întotdeauna este greu să ne imaginăm ceea ce ar fi putut să se întâmple Însă nu cred că ar fi așa de greu să ne dăm seama că fără decret și fără suspendarea de ieri din partea Curții Constituționale a Consiliului și al um, adunării um, constituționale, cu siguranță ar fi durat un an, un an și jumătate de a readuna toate instituții. de a readuce în același loc instituțiile, de a avea un nou document, un referendum. Poate că, da, într-adevăr, suntem... Astăzi cu toții criticăm decizia luată în Egipt, însă ceea ce este sigur este că avem de a face cu o situație în care toate opțiunile sunt negative în mod evident. Și toate părțile au argumente pe bună dreptate și au alte argumente care nu sunt justificate. Există argumente de conținut, de substanță, care țin de democrație și de construirea unei democrații solide și argumente din punct de vedere al procedurii. Noi considerăm că consensul și incluziunea sunt instrumente pentru a lua deciziile principale în această tranziție. Așadar, avem această Constituție care a fost adoptată și eu cred că va dura ceva vreme și poate vom avea o nouă reuniune cu reprezentanți uh, sau veți avea o nouă reuniune cu reprezentanți de la Serviciul European de Acțiune Externă sau uh, cu mine pentru a vă da detaliile acestei Constituții, însă <clears throat> prima mm, întrebare trebuie să ne gândim, nu este numai ce este în Constituție sau ce nu este în ea, ci faptul că ea încearcă să rămână neutră, o serie întreagă de lucruri nu sunt incluse, de exemplu drepturile femeii. Mai sunt și altele, dar acesta este numai un exemplu. Și cred că totuși avem nevoie de mai mult timp pentru a face o evaluare adecvată a Constituției. Din păcate, nu aveți timp suficient să intrăm în atâtea detalii. Dumneavoastră, dar și alții ați întrebat, ca și doamna Șache, dacă nu acum, atunci când? Sau domnul Panțării, de asemenea. Ar trebui noi să ne arătăm sprijinul uh, față de Egipt? Dați-mi voie să clarific uh, lucrurile. Am căzut de acord asupra unor programe cadru în acest uh, task force. însă sprijinul nostru întotdeauna este supus condițiilor um, condițiilor și principiului mai mult pentru mai mult. Principi, uh, Serviciul European de Acțiune Externă a subliniat acest principiu de mai multe ori. Comisarul Füle în martie și în mai al anului trecut a făcut același lucru. Orice Uh, acord uh, se va obține, va trebui să fie supus acestor principii. Nu pot să vă spun dacă acum, în două săptămâni sau în șase luni, va fi cazul, însă întotdeauna suntem, uh, ne supunem acestor două principii. Însă când uh, evaluăm situația, bine uh, și ce condiții trebuie să fie îndeplinite ca să înghețăm ajutorul pentru Egipt. E bine, în urmă cu câteva minute, înainte să vin aici, am primit o nouă propunere de la dom- domnul Sadat. Deci am primit o propunere de soluție și cred că noi avem o poziție unică și cred că mai ales doamna Ned Utebruck și dumneavoastră ați simțit această mm, poziție unică, această apropiere. Ei bine, avem această poziție unică și trebuie să lucrăm cu ea. Dacă am decide să nu ne implicăm și să, să nu jucăm un rol constructiv în următoarele săptămâni, cred că pentru cei care, pentru acei egipteni care încearcă să găsească uh, o soluție, ar fi o lovitură. V-ați referit la Statele Unite și domnul Panțeri a făcut acest lucru. Delegația noastră este în strâns contact cu ambasada americană, cu echipele americane care lucrează în acest, uh, pe acest subiect și cred că poziția Statelor Unite este foarte similară cu cea a Uniunii Europene. Dorim să revedem, să recâștigăm acest consens și încercăm să facem eforturi în această direcție. Doamna Nate Utebrock a spus ceva foarte important egiptenii întotdeauna, dar mai ales acum, sunt foarte uh, îngrijorați de posibile interferențe din, din exterior. Deci uh, trebuie să ne jucăm rolul într-un mod uh, cât se poate de diplomat. Poate că nu vom putea Uh, cu aceeași vehemență să ne, sta, să ne um, declarăm principiile, însă în mod pragmatic vom putea lucra mai bine și vom putea fi sinceri cu interlocutorii noștri. Și după cum am spus, guvernul a făcut o greșeală în modul în care a fost aprobat acest decret, modul în care, de fapt, nu a căutat un consens și noi am spus acest lucru foarte clar consilierilor domnului Morsi. Doamna Nielsen, mi-ați spus întrebarea dacă am exclus ONG-urile. E bine, absolut deloc. Bineînțeles că nu toate ONG-urile din Egipt au putut fi invitate. Am, a trebuit să selecționăm un grup. Am făcut acest lucru pentru a încerca să avem reprezentanți uh, cât mai variați. Anumite ONG-uri nu au fost invitate și au, au fost foarte critice. Pe de altă parte, au fost ONG-uri care au fost invitate și care au avut o atitudine foarte critică și care au depus mărturie. Din păcate, nu am putut însă invita pe toată lumea. Am avut o primă reuniune înainte de task force cu reprezentantul Uniunii Europene pentru drepturile om, omului, um, care s-a întâlnit cu un număr mare de ONG-uri, a ascultat uh, pozițiile și opiniile acestora, apoi am avut reuniunea cu societatea civilă a task force-ului, la care au participat uh, reprezentanți din uh, Parlamentul European, comisarul Fule și deputați egipteni și europeni aproximativ 50 de ONG-uri, n-aș ști să vă spun uh, numărul exact, dar un număr destul de mare. După aceea a avut loc o cină prezidată de, președin, de comisarul fule cu alți reprezentanți ai societății civile și a ONG-urilor egiptene. Și am făcut un efort enorm de a asculta pe toată lumea și de a uh, încerca să includem cât mai multă lume și bineînțeles că cei care au fost excluși nu au fost uh, mulțumiți, dar am și spus că este începutul procesului și nu sfârșitul acestuia. Deci, uh, în general, încercăm să fim cât mai inclus, să includem cât mai multă lume. Iar dacă colegii dumneavoastră, de exemplu, au uh, sugestii de contacte, de organizații care uh, Uh, au fost excluse și care ar dori să fie incluse sau consultate uh, în viitor, noi vom fi încântați să o facem. Doamna, doamnei Șache, cred că am răspuns uh, deja la, la întrebările dumneaei. Sunt de acord că trebuie întotdeauna să ne declarăm principiile. Doamnei Muniz, de asemenea, sunt de acord cu dumneavoastră insi și insist asupra acestui fapt, consensul este cheia. Gaza și, și problema palestiniană probabil joacă un rol în modul în care s-au desfășurat lucrurile și mm, în faptul că uh, președintele Morsi s-a simțit suficient de puternic pentru a uh, adopta acest decret uh, fără a um, pentru a avea consultări mai largi. Mulțumim, domnule Leon. Aș dori acum să-i dau cuvântul domnului Milan Mon. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, domnului Leon, pentru că ne-a uh, răspuns la apel atât de rapid uh, și ne-a povestit despre situația în Egipt. Vreau și eu să vă împărtășesc o reflexie și să fac și o întrebare. Uh, aș spune în primul rând că am impresia că e foarte păcat uh, că s-a întâmplat ce s-a întâmplat în Egipt uh, în ultimul rând, în ultimul timp, mă scuzați, că afectează Europa. cred că totuși obiect, obiectivul uh, task force-ului a fost îndeplinit, a fost un succes. Ampele concluzii comune, programul anexa, le-am consultat și au participat mai bine de 500 de, de, de întreprinzători și 5 miliarde de euro și încă vreo 7 miliarde de dolari au fost, uh, au fost promiși pentru anul viitor și atunci e păcat în fața acestor succese, e păcat ce s-a întâmplat acum în ultima vreme. Uh, acum dumneavoastră ați făcut apel la consens, la construirea de punți. Mă întreb, pentru că situația este foarte fluidă acolo. Cum ar fi realizabil? Cum s-ar putea construi aceste punți? Vă întreb pentru că pe 17 sau 16 va avea loc uh, referendumul pe Constituție cu forțe politice foarte polarizate, cum spunea și domnul Leon. Deși, mă rog, mai, mai sunt și mm, forțe politice care da, au atitudine mai constructivă, dar nu sunt la guvernare dar în afara, în, sau din cauza acestei situații volatile, nu știu, mi se pare că este foarte dificil să găsim o soluție. Dar nu știu dacă o soluție alternativă ar putea reprezenta vreo baghetă magică pentru o soluție, dar mie mi se pare că va fi dificil și situația este într-adevăr îngrijorătoare. Nu știu dacă formula asta de mai multă Europa de fiecare dată cum am auzit asta în Egipt cu interlocutorii mei, în primul rând totuși ei, vor, ei țin uh, la principiul de neinterferență, neamestec. Și atunci nu știu cum am putea rezolva problema. Și încă o întrebare. Eu consider că acest decret prezidențial decade aproape automat dacă Constituția e adoptată. Asta, asta cred că am uh, înțeles eu din presă. Deci acest cred, nu e cel mai important, și această polarizare din ce în ce mai mare. Cam atât. much, uh, Mr. Mulțumesc, domnule Milan Mon, și acum doamna Romero. Dar vă rog, nu mai mult de două minute, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să felicit pe domnul Leon pentru activitatea domniei sale. Știm că este un proces uh, de tranziție foarte dificil în Egipt și în legătură cu intervenția anterioară v-aș întreba care e scenariul care credeți dumneavoastră că se va îndeplini uh, dacă se ține referendumul? Și dacă situația de la ora actuală uh, se prelungește, se consolidează, oare atunci va exista posibilitatea să ajungă din nou la un consens cum uh, oare, pentru că știm că e dificil atunci când există poziții de forță, cum e cea actuală a președintelui Morsi. E evident că situația e foarte dificilă pentru președinția asta, după cum se întâmplă și în alte țări din Nord Africii. Dar în aceste momente poate ar trebui să ne gândim la un nou scenariu, ce ar trebui să facem noi și ce am putea să facem noi în cazul unui nou scenariu. Mulțumesc. Acum două minute. Domnul Atkins. Uh, Chairman, haven't we just got egg on our faces by being too close? Mulțumesc. Acum, poate că ne-am apropiat prea uh, mult de domnul Morsi, prea curând și poate că dumneavoastră nu aveți dreptate când spuneți că ar trebui să ne angajăm încă și mai mult. nu știm cum, ce se va întâmpla până la urmă și poate intrăm singuri în bucluc în al doilea rând, în legătură cu rolul armatei. Recent trebuia să mă deplasez în, în Gaza și n-am putut pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și, și în nordul peninsulei Sinai au existat probleme și poate ne puteți spune mai mult despre asta. Și apoi Al Jazeera și BBC World spun că justiția e foarte uh, împărțită în legătură cu ce să se întâmple la referendum. Deci reprezentanții justiției au păreri foarte împărțite și poate ne-ați putea dumneavoastră lămuri puțin să vedem ce se întâmplă de fapt acolo. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Atkin, și acum domnul Postel, două minute. Domnule președinte, îmi fac uh, griji pentru Egipt, dar uneori și pentru realismul nostru. Solicităm cerem acestor țări, pe bună dreptate, să fie laice și democrate. Mă întreb însă dacă asta nu se ex- dacă aceste două nu se exclud una pe cealaltă. Pentru că dacă impunem un model laic minoritar, uh, asta nu înseamnă democrație. Pe de altă parte, mai, mai multă democrație nu trebuie să însemne mai mult islam. Am, din câte am văzut, președintele se bucură de o majoritate și nu știu dacă noi putem să putem să fim împotriva acestei majorități. De asemenea, prestigiul politicii externe. Mai devreme a fost alături de noi uh, doamna ministru de externe al Pakistanului, care a vorbit foarte pozitiv despre Egipt. Uh, politicieni turci au venit la Parlamentul European în urmă cu două săptămâni și au, au spus lucruri foarte pozitive. Au fost, numiți, au fost menționați și palestinienii și cred că președintele Morsi joacă un rol de model pentru întreaga regiune. Ca să fie clar, eu sunt pentru universalitatea drepturilor omului și pentru democrație și trebuie să fim implicați în această zonă, în această țară, însă nu trebuie să ne facem iluzii. Ne întrebăm, la, uh, avem pentru țările candidate la Uniunea Europeană criteriile de aderare, criteriile de la Copenhaga, însă avem criterii pentru politica de vecinătate, le-am formulat vreodată și sunt ele realiste? Mulțumim, domnule Posselt. Iar acum doamna Ianes, două minute. Domnul Ianes, uh, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, voi fi foarte succint, pentru că deja din în uh, dezbatere s-au afirmat uh, multe lucruri cu care sunt de, de acord, mai ales din cele spuse de doamna Muniz și de doamna Romero. Uh, au uh, expus chestiunea așa cum aș fi expus-o eu însă însume. Deci sunt de asemenea de acord cu uh, modul în care a prezentat situația reprezentantul nostru, domnul Leon. Așadar, aș dori doar să subliniez că eu sunt un fervent suporter, mai ales în, în perioada aceasta, al căutării consensului și sunt un fervent suporter al dialogului Iată, s-au produs în împrejurile cele mai dificile uh, efecte neașteptate și la care nimeni nu spera prin dialog, dar nu s-a referit nimeni la următoarea chestiune. Există o condiție prealabilă consensului și anume să se creeze un climat de încredere. Asta nu se poate face, climatul de încredere nu se face doar prin apeluri la bunăvoință, ci mă rog, la nivelul înalte reprezentante la care se referă domnul Leon, conferindu-le sau dându-le părților ceea ce cer ele sau ceea ce ar cer, cere dacă ar îndrăzni să o ceară. Ca, a, dispunând de aceste elemente, pentru că, până la urmă, nimic nu e alb și negru, sunt multe nuanțe, dar dacă uh, se fac concesii, așa se va ajunge la un consens ca să se depășească impasul actual. Însă eu consider uh, că politica, diplomația, uh, în alte noastre reprezentante și de dumneavoastră, cred că nu trebuie să se precipite pe calea sancțiunilor, nu trebuie să acționeze cu mână forte în, în asemenea împrejurări atât de complicate. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Da, Mulțumesc, domnule Ianes. Și acum, domnul Leon are cuvântul pentru a răspunde acestei a doua rundă de întrebări din partea colegilor noștri. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnule Minian, nu cred că e păcat de ceea ce s-a făcut înainte. Din potrivă, cred că Task Force-ul ne-a conferit un instrument ca să fim încă și mai implicați astăzi în Egipt. Și noi n-am creat doar un instrument, ci am căutat și răspunsuri pe termen lung la niște provocări care nu, prezi, nu privesc doar guvernul sau președinția egiptea, egipteană, ci pentru Egipt, în, sunt provocări pentru Egipt în general indiferent de cine va fi la putere pe viitor. Și sunt provocări și pentru noi, europenii. Noi trebuie să clădim o temelie pentru crearea de locuri de muncă foarte importantă, foarte importantă provocare în Egipt, nu e legată de guvernul actual, repet, ci e o provocare pentru noi toți pe viitor. De asemenea, Task Force-ul s-a ocupat, cum spuneam, cu aceste provocări pe termen lung și va trebui să o facem în continuare și noi. Dar spune că noi am întreprins exact la timp ceea ce am întreprins și trebuia să avem la dispoziție acest instrument al task force și ceea ce s-a convenit va fi aplicat conform principiului condiționalității și acel faimos mai mult pentru mai mult. Acum, partenerii noștri egipteni știu mai bine ce se pot aștepta din partea noastră în ce privește susținerea și știu cum pot să primească susținere din partea noastră și, ce, și cum nu. Sau ce, ce să nu facă pentru ca să uh, nu înceteze susținerea noastră. Acum, cum ar fi posibilă regresirea unui consens? Repet că am, s-au făcut propuneri diferite. Astăzi, de exemplu, domnul, de la domnul Sarad, acum câteva zile de la partidul WAFT, vor mai veni propuneri în zilele următoare. Unele uh, spun că ar trebui să fie o adoptare temporară a noi Constituții sau un text amendat, modificat al Constituției din 71. Alte propuneri spun că s-ar putea conveni anumite modificări. Da, da, situația e foarte fluidă, volatilă, după cum spuneați. Și acum, mai degrabă, noi ar trebui să nu să le dăm propria noastră variantă, ci să ajutăm pe egipteni, pentru că doamna, un alt reprezentant a spus de multe ori că acesta este un proces al egiptenilor. Noi trebuie doar să-i susținem pe egiptenii care caută o soluție. Acum, decretul prezidențial, că m-a fost întrebat în legătură, și Dan Romero, de exemplu, m-a întrebat, ce se va întâmpla dacă se adoptă Constituția, ce spune președintele sau ce a spus când am discutat cu echipa domniei sale, e că ei încearcă să nu există o prelungire a situației în care președintele dispune de toate aceste puteri speciale, că după ce se va adopta Constituția, să existe o clauză care să se aplice, o clauză care spune că puterile legislative vor fi uh, acordate Camerei, Sura, și că vor avea loc alegeri legislative și apoi Parlamentul își va regăsi puterile și competențele pe care le avea. Deci, Constituția va avea efect imediat. Pentru că puterile legislative vor fi conferite sau vor fi uh, redate Camerei Șura. Dar doamna Romero întreba ce se întâmplă dacă este adoptată Constituția. Păi vom vedea. În primul rând vom vedea dacă este sau nu adoptată, că nu se știe care va fi rezultatul, de fapt. Să vedem de ce susținerea se va uh, bucura fiecare forță politică până la alegeri, de acum și până la alegeri și ce se va întâmpla cu referendumul și care va fi reacția forțelor politice după referendum. Domnule Atkins, Vreau să spun că angajamentul Uniunii Europene și al înaltului reprezentant și al echipei sale nu a fost luat doar față de, unei anume, de unei anumite persoane, față de o anumită persoană sau față de o anumită forță politică, ci noi susținem Egiptul în general. Înainte am refuzat să organizăm un task force pentru că a spus că nu existau condițiile pentru a avea astfel de instrumente și am înțeles ca toți ceilalți parteneri internaționale noștri că situația din punct de vedere economic și financiar era foarte dificilă în Egipt cu rolul jucat de armată până luna august, noi n-am considerat că existau condițiile democratice ca noi să intervenim Acum a făcut-o, dar nu a fost vorba doar de Uniunea Europeană. La câteva zile după crearea task force-ului și FMI au ajuns la un acord cu Egiptul, la fel SUA este foarte activă în acest sens. Alți actori importanți internaționali sunt și ei activi, dar niciunul nu uh, este activ doar față de o anumită forță, ci dorim să susținem uh, democrația egipteană, ea este importantă. Cât despre armată, ea a păstrat tăcerea în, în această criză, e interesant uh, de văzut cum își înțeleg ei rolul după ce președintele Morsi a hotărât să schimbe ministrul apărării și șeful cabinetului, deci din câte știu eu, reprezentanții armatei nu au exprimat nicio poziție specifică în legătură cu această criză, dar vă pot spune că în legătură cu Constituția, ar, s-ar putea să existe modificări în ce privește rolul armatei. De exemplu, există articolul care prevede că tribunalele militare au posibilitatea de a aduce și civili în fața lor la judecată. Un, iată, un singur exemplu. Bun, există o diferență importantă de opinii în uh, rândurile reprezentanților justiției. Da, da, da, da așa, așa știm și noi, că părerile sunt foarte împărțite în rândurile magistraților Partenerii noștri spun că unii magistrați sunt apropiați încă regimului Mubarak, alții sunt independenți și uh, luptă pentru păstrarea propriei independențe. Unii simpatizează cu pozițiile președintelui, dar iată, deci părerile sunt foarte împărțite. Acum, eu nu pot să vă spun câți magistrați susțin pe președinte sau câți nu, dar vom vedea asta în următoarele zile. Apoi, domnule, pot să sunt de acord cu dumneavoastră, asta apare și în concluziile task force, top force în legătură cu drepturile omului, importanța Egiptului ca model pentru întreaga regiune. Dacă citiți concluziile, nu avem acum vreme, dar dacă vi le pot trimite și dacă citiți aceste concluzii, veți vedea de câte ori este subliniat principiul universalității drepturilor omului, principiul construirii unei democrații moderne. Veți vedea că nu există niciun dubiu în legătură cu punctul de vedere al Uniunii Europene. E interesant că în înființarea acestui instrument comun, am fost de acord și cu egiptenii în legătură cu linele directoare sau în legătură cu modul în care putem sau nu lucra împreună. Și în final, domnul Ianes îi spun că a utilizat uh, expresia corespunzătoare, e vorba de construirea, clădirea încrederii. Da, de asta e nevoie în acest proces și a lipsit poate acest lucru dar, mă rog, totuși, iată că actorii implicați uh, fac eforturi pentru mai multă încredere. Ei ne spun că sunt conștienți de faptul că e nevoie să ajungă la un consens. Noi le spunem, în schimb, nu lucrați la consolidarea pozițiilor noastre unilaterale, ci mai mult încercați să găsiți încrederea partenerilor noastre pentru a ajunge la un, un teren comun, la un acord. Și de acord cu cine a spus că nu e acum momentul sancțiunilor. Vedem, să vedem, să evaluăm situația din următoarele uh, săptămâni și apoi serviciul nostru de acțiune externă cu celelalte instituții, cu statele membre, vor trebui să vadă care sunt opțiunile probabil va fi un proces deschis. Posibilități există, se pot lua decizii uh, diverse, dar haideți să așteptăm până la momentul potrivit. Leon and, uh... Președintele, mulțumim domnule Leon că ați fost astăzi alături de noi, vă urăm succes. Sunt vremuri grele și aveți nevoie de succes, dar înainte de a încheia, aș mai da cuvântul și domnului Ibrahim la fia din partea Direcției Generale DEFCO pentru două minute. Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc. Comisia a urmărit cu mare atenție evenimentele recente din Egipt și ne consultăm tot timpul cu colegii noștri de la SEAE și cu un alt reprezentant și, bineînțeles, cu reprezentantul special în regiune. Da, și noi ne-am implicat la organizarea acestui task force, dar și la discuțiile privind concluziile de la acest task force și salutăm rezultatul la care s-a ajuns. Începe un nou capitol în relația dintre UE și Egipt și, așa cum a spus și domnul Leon, e începutul unei noi pagini din relația noastră cu Egiptul. Sunt de acord cu domnul Leon în legătură cu regulile privind uh, suspendarea sau anularea asistenței. Da, e vorba de uh, principii democratice, dar și de primi principiul mai mult pentru mai mult, emis anul trecut. În 2012 am, programe pe, am avut programe pentru a crea locuri de muncă în regiunile cele mai sărace din Egipt. Am avut de asemenea programe menite să îmbunătățească pregătirea profesională și tehnică. Și noile sume anunțate pentru uh, Egipt încă nu au fost uh, plătite, deci noi urmărim situația îndeaproape. Mulțumim, domnule Lafia. Cu această intervenție încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Deci, încă o dată, îi mulțumim domnului Leon pentru faptul că a venit aici și urăm mult succes! We are going with the next point of our agenda. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi raportul de progres pe 2012 Serbia. E prima analizare, e prima discuție a raportului aici. A, de asemenea vom discuta, bineînțeles, astăzi și despre Kosovo. Sunt două rapoarte care au legătură. avea, vom discuta în funcție de informațiile de la Belgrad și de la Priștina. Domnul Vigenin a condus și o delegație, o vizită. Acum îi dau cuvântul domnului raportor, domnul Cacin. Thank you, Chair. Uh, dear Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, e o plăcere să vă spun că e unul din rapoartele cele mai pozitive pe care le avem în legătură cu Serbia. De șase ani eu m-am ocupat de această țară, însă la un moment dat era la pachet cu Muntenegru. În ciuda dificultăților economice, Serbia s-a îndreptat clar pe drumul cel bun în ultima vreme și asta se oglindește clar în proiectul de raport, deși uh, a trebuit ca acesta să fie destul de scurt, doar 6.000 de caractere, deși în 6.000 de caractere n-ai cum să faci minuni. Salut progresele făcute de Serbia în legătură cu relațiile pe care le are cu Kosovo. A început dialogul la nivel înalt, o reuniune istorică între premierii kosovari și au loc. Ei sunt aici la Bruxelles azi și mâine pentru a treia oară în ultima lună. Și implementarea acordului privind gestionarea frontierelor uh, se va face peste o săptămână. Serbia a ieșit din autoizolare uh, recunoscând participarea Kosovului în forurile internaționale. Peste 25 de ani nu a existat acolo un dialog real. E o șansă unică de a avea o stabilitate în această regiune și niște relații normale între cele două țări. Perspectiva aderării la Uniunea Europeană a jucat un rol esențial în acest proces. În același timp, Serbia se confruntă cu niște provocări majore legate de crima organizată. Vreau să profit de ocazie pentru a saluta eforturile primului ministru adjunct, domnul Gucici. Se încearcă soluționarea problemelor legate de achizițiile publice, de relațiile dintre partide, E un raport prin care încurajăm Serbia să continue eforturile. Domnul Gucic, de asemenea, a anunțat că se va întâlni cu reprezentanții minorității sârbe de la sudul râului Iba. Eu salut acest anunț și sper că această reuniune va avea loc în curând. This year. On the other hand, The draft line... De altă parte, proiectul de raport arată faptul că trebuie uh, menținută independența instituțiilor de stat, care a fost subminată de schimbarea abruptă a guvernatorului uh, băncii naționale. Mai mult, o parte considerabilă din rezoluție se va ocupa de reforma justiției, care s-a confruntat cu mari obstacole în ultimii ani. E extrem de important să asigurăm independența și profesionalismul judecătorilor și procurorilor și să le redăm cetățenilor încrederea în justiție. Recuperarea economiei și procesul de integrare sunt strâns legate de această provocare. Raportul uh, se referă mai ales la codul penal, deoarece știm că procurorii au abuzat mult de prevederile din acestea. Mă refer la articolul 359. Rezoluția de anul trecut privind Serbia a vorbit în detaliu despre acest lucru și vom urmări de aproape situația să vedem dacă recomandările noastre au fost um, avute în vedere. De asemenea, în raport se spune că anul acesta s-a introdus, s-a interzis uh, gay parade la Belgrad. Noi credem că drepturile fundamentale, inclusiv ale persoanelor LGTB, LGTB trebuie respectate pe deplin și promovate de liderii politici. Libertatea de expresie e esențială pentru toate democrațiile europene și așa ar trebui să fie cazul și în Serbia. Și în ultimul rând, mă voi referi la hotărârile controversate ale Tribunalului Penal Internațional în legătură cu doi, um, doi cei doi generali croați. Noi ne dorim o normalizare a relațiilor dintre țările din Balcanii Occidentali. E condiția esențială pentru uh, integrarea europeană. E important ca acest proiect să continue, acest proces să continue în ciuda acestei hotărâri. Crime de război au avut loc și în Croația și toți cei care au săvârșit astfel de crime de război trebuie aduși în fața justiției, acolo unde au fost comise crimele. Avem încă 10.000 de persoane dispărute din războaiele din anii 90, o problemă care trebuie soluționată odată pentru totdeauna. Serbia niciodată n-a fost mai aproape de începerea negocierilor de aterare. Poate să uh, înceapă aceste negocieri. Iar raportul pe care îl discutăm astăzi este o mm, încurajare clară către Serbia și cetățeni. Eu cred că în curând Comisia va putea face publice datele de începere a negocierilor. Și vreau să-i mulțumesc acum secretariatul AFET, echipei. Aștept să colaborez cu raportorii din umbră pentru discuția raportului de astăzi. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Cacin. Dragi colegi, acum vă voi da cuvântul, însă vă fac o propunere. Ai încă două rapoarte, cel despre Kosovo. Nu știu dacă raportorii sunt de acord, poate am putea avea o discuție în comun. Serbia și Kosovo. Ce ziceți? Dumneavoastră, doamnă Lochbiller, o înlocuiți pe doamna Luna, cei care s-a ocupat de raportul privind Kosovo. Vă dau acum cuvântul pentru câteva comentarii referitoare la Kosovo. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în germană. Doamna ce este bolnavă, m-a rugat să o reprezint și o voi face atât de bine cât pot. Voi prezenta câteva aspecte din raport. În primul rând, doamna Lunacek solicită, mă roagă să spun că în, ar fi mult mai mult de spus, de fapt, dar că a trebuit să respecte regulile și că uh, de aceea explicațiile și detaliile sunt insuficiente. Speră așadar să existe suficiente amendamente pentru a introduce detaliile necesare. Raportul, în primul rând, salută rezultatul um, evaluării de fezabilitate a Comisiei, care ajunge la concluzia că un acord de asociere între Uniunea Europeană și Kosovo poate să fie încheiat dacă între statele membre ale Uniunii Europene uh, referitor la statul, chiar dacă există între statele europene uh, poziții diferite, referitoare la statutul Kosovo. Raportul ia notă de finalul independenței um, monitorizate pe 10 septembrie 2012 după ce grupul internațional de coordonare a constatat că în, în principiu uh, au fost aplicate angajamentele luate. Este un pas pozitiv, chiar dacă mai rămâne mult de făcut. Raportul salută în continuare dialogul la nivel înalt între, între Belgrad și Priștina, care a dat un nou avânt dialogului. Uh, de asemenea, se spune în raport că dorim să, să evităm apariția unor structuri paralele sau existența lor în continuare. De asemenea, raportul salută în mod explicit uh, uh, prelungirea mandatului uh, EULEX. De asemenea, este de părere că raportul Curții de Conturi referitor la verificarea statului de drept în Kosovo menționează aspecte importante. Um, solicită tuturor actorilor de a pune în aplicare ceea ce este în acest raport pentru a îmbunătăți um, activitatea Uniunii Europene aici. Raportul este, arată îngrijorare, uh, mai ales față de lipsa rezultatelor în lupta împotriva corupției, trebuie să creștem uh, voința politică în Kosovo de a lupta împotriva corupției. Trebuie menționat însă și faptul că acest lucru nu este valabil numai pentru Kosovo, ci și pentru alte state din regiunea Balcanilor. La final, în raport, la punctul 12, se face referire la situația minorităților, minorităților etnice, dar și uh, minorităților uh, sexuale. Acest lucru urmează să fie luat în considerare în acest raport. Chiar săptămâna trecută, la Comisia pentru Drepturile Omului, am avut o dezbatere cu privire la situația minorităților, mai ales a romilor și și aceast, aceste aspecte vor fi incluse în acest raport. Mulțumim doamnei Lohbilor, îi dau cuvântul acum domnului Șepflin, raportor din umbră din partea PPE pentru Uh, Kosovo. Mulțumesc și felicitări domnului Cacin. A făcut minuni în doar 6.000 de caractere. Unii dintre dumneavoastră probabil ați uh, văzut amendamentele care au fost deja distribuite. Aș vrea să revin la primele principii de la Kosovo și Serbia. Dacă vă uitați la preambul lul Constituției din Serbia, Serbia se spune că provincia Kosovo este o parte organică a Serbiei și că e de datoria fiecărui organ de stat să protejeze interesul Serbiei în ceea ce privește teritoriul kosovar. Mie mi se pare că ăsta e statul de drept în Serbia, care e incompatibil cu direcția politică pe care o încurajăm noi uh, pentru Serbia. Și asta ineluctabil duce la faptul că ar trebui să ne gândim clar la încurajarea unui uh, proces de reformă constituțională în Serbia. Eu nu văd cum poate adera cu Constituția actuală. Asta e clar, trebuie să o spunem. În același timp, Curtea Constituțională din Serbia, practic, uh, a redus autonomia voivodinei. Mi se pare o tendință iacobină care are loc acum în uh, Serbia. Și în al treilea rând, referitor la Kosovo. Trebuie să înțelegem că Sârbii din Kosovo niciodată nu au fost de acord să devină cetățeni kosovari. Deci acești sârbi din Kosovo în continuare vor avea o relație strânsă cu Serbia. dar noi nu putem să desfacem practic uh, legile geografiei acolo. Cel mai bine ar fi să recunoaștem asta și să reglementăm cumva situația. Nu e ușor, niciodată n-a fost ușor, însă trebuie să privim adevărul în față. Un alt lucru care apare și în raportul domnului Cacin. Economia. Economia Serbiei e într-o stare jalnică. Șomajul e, cred că, de 30%. Nu știu dacă să putem avea încredere în cifre. La tineri șomajul e de vreo 40%. În raportul între populația activă și inactivă e cam de 1 la 1. Să nu ne mire tendințele migratorii cu care se confruntă multe țări europene. Și ultimul rând, cred că ar trebui să-i cerem Serbiei să deschidă arhivele, mai ales cele mai vechi, care sunt relevante pentru întreaga regiune. Nu e vorba aici doar de Serbia. E vorba de toate celelalte foste republici federale ale Iugoslaviei Cu toți au interesul clar de a deschide aceste arhive sârbești până în 1900, deci începând cu anul 1945 și arhivele militare ar trebui să fie deschise publicului. Mulțumim, domnule Șoflin, mai ales pentru ultimul lucru pe care l-ați spus. Sunt foarte de acord cu noi. Doamna Copa, raportor din umbră, privind uh, raportul uh, pe Serbia de la socialiști. Două minute vă rugăm, doamna Copa. Voi fi foarte subcintă. Vreau să le mulțumesc celor de raportori. Sunt de acord cu domnul Cacin, într-adevăr, e un raport pozitiv, într-adevăr, care oglindește atitudinea Parlamentului referitoare la Serbia. Această țară merită acum o dată de deschiderea negocierilor. Alegerile triple din mai fost foarte importante. În alineatul 1, raportorul vorbește despre asta, salută um, aceste alegeri. E un alineat important, deoarece acolo se vorbește despre evoluțiile pozitive înregistrate, însă mă tem că, din păcate, nu se ține cont de faptul că rezultatul alegerilor a dus, practic, la un progres limitat în ceea ce privește agenda europeană, începând cu martie 2011, când Serbia a obținut statutul de țară candidat. Domnul Cacin are dreptate. Când am fost acolo cu doamna uh, Cec, cu delegația FED la Belgrad, am primit toate asigurările de la noul guvern. Ni s-a spus că se va continua acest proces, însă eu tot mă aștept la niște rezultate concrete. A fost un mesaj foarte bun, însă vrem să vedem ceva concret, mai ales acum. A trecut, au trecut primele 100 zile din mandatul noului guvern. Da, după campanie, după alegeri au avut loc uh, multe negociori, a venit și vacanța de vară, totul a fost întârziat. Uh, și, din păcate, eu cred că, așa cum stau lucrurile acum, Consiliul nu va putea hotărâ o dată pentru începerea negocierilor în decembrie. Chiar dacă între timp se vor respecta condițiile privind colaborarea cu Priștina. Spun asta deoarece atunci când am discutat cu reprezentanții societății civile la Belgrad, am fost informați de faptul că mm, ne concentrăm prea mult pe Kosovo și nu suficient pe democratizarea Serbiei. Astea au fost îngrijorările exprimate acolo, pe care cred că trebuie să le ascultăm cu atenție. Uh, inițial, proiectul de raport avea un aliniat privind această chestiune, însă, din păcate, raportul pe care l-am eu acum nu are decât o pagină despre Kosovo. Și dat fiind că am discutat de multe ori despre Kosovo, nu are rost să ne mai repetăm. We'll have major disagreements on the orientation and on the prospects, but Trebuie să vedem cum ne vom orienta în ceea ce privește perspectivele de aterare. Însă eu ar vrea ca acest raport privind Serbia să fie un raport privind Serbia doar și nu uh, unul despre Kosovo. Deci eu ar vrea un alea mai scurt în legătură cu această problemă. Da, înțeleg că e o chestiune foarte importantă, însă nu ar trebui să avem un raport despre Kosovo aici când vorbim despre Serbia. Ar fi un mesaj chiar greșit față de poporul acestei țări, față de Serbia. Eu cred că ar trebui să să acționeze mai rapid în ceea ce este justiția, combaterea justiției și libertatea mass Referitor la corupție, da, s-au făcut ceva progrese, însă să nu uităm că diferența între acțiuni reale de combatere a corupției pentru a elimina opozanții politici e o diferență nu prea clar marcată. Deci acolo ar trebui să fim siguri că nu există interferențe politice și ar trebui analizate toate cazurile individuale, dar vă rog să terminați, dragă doamnă, că a venit momentul. Da, mă voi opri, da, da. Vom avea o altă ocazie de a discuta. Deci, încă o dată, îi mulțumesc lui El Cocacin, doamne Lunacek, amândoi transmit un mesaj foarte pozitiv pentru un proces de aderare de care avem așa mare nevoie în această regiune. Dragi colegi, nu mai avem nici 15 minute și mulți colegi au mai cerut cuvântul. Domnul Tanoc, raportor din umbră acum, uh, și la Serbia și la Kosovo. Asta e avantajul când faci parte dintr-un grup mai mic. Ăsta a fost raportor și la Muntenegru. Și de aceea vreau să-l felicit pe domnul Cacin Deci îi mulțumesc pentru netul 22, unde se salută îmbunătățirea relațiilor cu Kosovo. Îmi place mult alineatul 5, cooperarea cu Tribunal Penal Internațional și 6, reluarea dialogului la nivel înalt între Belgrad și Priștina. De asemenea, într-adevăr, condamn și eu faptul că nu a fost organizată Gay Pride Parade, mai mulți activiști m-au abordat cu această problemă E clar că aici Serbia uh, nu prea respectă tendințele moderne de gândire, ceea ce privește homosexualitatea. La alineatul 8. Articolul 359 din Codul Penal și modificările de fațadă făcute. Eu am niște alegători anglo-sârbi care au investit în Serbia și ei cred că acest uh, articol uh, uh, va fi folosit pentru a expropria de activele lor în Serbia. Mi se pare aici o prelungire a trecutului comunist. Deci condamn și eu faptul că guvernul serb, sârb folosește articolul 359, care nu și are rostul într-o țară modernă, în niciun caz. În orice caz, raportul în rest e foarte bun, și m-aș bucura ca Serbia să devină țară candidată. La raportul Lunacek am mult mai puține de spus. Vorbesc personal aici. Eu cred că nu e treaba Parlamentului să le spunem statelor membre dacă trebuie recunoscut sau nu Kosovo. E o problemă care ține de suveranitatea fiecărei țări. Și așa cum a arătat și domnul George Shoplin, Recunoașterea Kosovului și dreptul internațional e ceva complicat. Și alineatul 6, separarea Kosovului, nu e o opțiune. Eu nu cred că poate că e o opțiune. Poate că ar trebui să ne regândim la un moment dat la această posibilitate. Mulțumim, domnule Tanoc. Acum îi voi da cuvântul domnului Cucan, președintele delegației cu Europa de Sud-Est. Mulțumesc, domnule președinte. Păcat că avem așa de puțin timp. În ceea ce privește raportul referitor la Serbia, aș dori să-mi exprim uh, satisfacția față de raportul uh, prezentat de domnul Gacin. Cred că este un raport uh, bun, pozitiv, care face evaluare pozitivă Uh, procesului de integrare al Serbiei, de asemenea sprijin um, apelul uh, său față de comisie pentru a stabili o dată de începere pentru negocieri. Bineînțeles că știm că lucrurile nu se vor, uh, nu se vor întâmpla în mod automat. Serbia va trebui să-și continue reformele. Cred că este important să menționăm lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, articolul 359, faimosul, cred că modul în care domnul Cacin a formulat asta în uh, raportul său este foarte bun și cu siguranță va urmări evoluțiile referitoare la acest aspect. În ceea ce privește cooperarea regională, cred că Serbia se descurcă foarte bine Poate, poate că ar merita mai multe cuvinte aici, în, în acest aliniat. Ultimele trei formulări ale ICTI. Uh, personal, eu cred că acestea sunt un test pentru poporul uh, serb, uh, sârb și pentru guvernul din Serbia majoritatea liderilor politici din Serbia se comportă într-un mod responsabil și pro-european, iar acest lucru este încurajator. Așadar, aștept, mă, mă bucur uh, de buna colaborare pe care cu siguranță o vom avea cu domnul uh, Cacin. În ceea ce privește Kosova, aș dori să-i mulțumesc doamnei Lunacek pentru uh, acest, pentru un raport foarte bun. Este foarte clar că uh, Kosovo a făcut progrese. Uh, studiul de fezabilitate făcut de comisie deschide noi posibilități. Salut premisa uh, comisiei conform căreia Kosovo a crescut a, și-a îmbunătățit capacitatea de a-și respecta angajamentele în ultimii trei ani. Rap Proiectul de raport subliniază aceste aspecte, mai ales cele necesare, cele care trebuie să fie uh, care trebuie să fie finalizate în curând. S-a vorbit despre liberalizare. Uh, cred că Uniunea Europeană de asemenea a investit foarte mult în Kosovo. Este foarte important ca uh, faptul că și Curtea de Conturi a făcut un raport referitor la Kosovo. Nu sunt de acord cu uh, menționarea unor dificultăți uh, speciale uh, din, prin faptul că Kosovo nu a fost recunoscut de către cinci state membre. Este o problemă, dar nu este cea mai mare. De asemenea, cred că o serie de aliniate vor trebui să uh, Um, să fie um, îmbunătățite pentru a uh, îmbunătăți um, acest document. Mulțumesc, iar acum îi dau cuvântul domnului Posol, raportor din umbră din partea grupului PPE pentru Kosovo. Domnule președinte, sprijin um, proiectul de raport al doamnei Lunacek Bineînțeles, va trebui să mai facem câteva adăugiri. Punctele principale sunt respingerea oricărei uh, separări a Kosovo, cine pune sub semnul întrebării această certitudine uh, poate crea noi crize și conflicte violente în regiune. Poate atunci ar trebui să ne uh, gândim și despre Valea Preșevo și poate și din Serbia și poate apoi ar trebui să discutăm și despre alte state, Muntenegru, Macedonia. Chiar nu cred că trebuie să deschidem această dezbatere. Este o, o, decla- o un acord la care Parlamentul a ajuns de mai multe ori cu trei sferturi majoritate, integritate teritorială și protecția minorităților. Aceasta este ancorată în Constituția Kosovo și este Uh, prevederea, și iar această Constituție este uh, cea mai bună și protecția în acest caz este cea mai bună din întregi Balcanii Occidentali. Bineînțeles că în practică trebuie să se facă mai multe lucruri. Însă eu nu pot decât să recomand să avem aceleași criterii pentru ambele țări. Cel mai bine ar fi să existe un acord bilateral, reciproc, în care ambele state să uh, Uh, accepte standarde egale pentru protecția minorităților din uh, cele două state. Raportul colegului Cacin în ceea ce privește uh, minoritățile consider că este prea pozitiv. Cred că trebuie să încercăm să măsurăm ambele state prin prisma acelorași criterii, pentru că numai așa vom reuși să fim luați în serios. De aceea vă spun foarte clar, uh, Uh, sprijin raportul doamnei Lunacek, uh, sprijin și raportul uh, domnului Cacin, însă în ceea ce privește minoritățile și negocierile de aderare, aș vrea ca limbajul să fie puțin mai moderat. Mulțumim domnule Posolt, domnul Panțeri, raportor din umbră din partea grupului SND. Mulțumesc, cred că este un fel de raport de tranziție și nu po- lucrurile nu pot sta în alt fel, pentru că procesul este încă îndelungat până sau mai este mult până când se va ajunge la o soluție. Însă, totuși, în Kosovo există mai multe niveluri ale realității. În primul rând, uh, suveranitatea și necesitatea de a o consolida cu reforme din ce în ce mai profunde ale societății din Kosovo, a doua realitate, rolul jucat de comunitatea internațională, care trebuie să depășească dilemele reconfigurării și un al treilea nivel, acolo apar problemele. E vorba de faptul că nu ă, toți membrii și mai ales comunitățile din nordul Kosovului nu au recunoscut ă, acest aspirant la statutul de stat. Eu cred că noi trebuie să solicităm mai ă, ferm ca dialogul să continue uh, și în provocările din următoarele luni uh, vor fi implicate atât uh, comunitatea internațională și Uniunea Europeană și aceste trei niveluri la care m-am referit, aceste trei niveluri paralele să fie din ce în ce mai coerente dacă dorim o stabilitate mai mare a regiunii. Și trebuie să încercăm să apropiem mai mult de Uniunea Europeană, nu doar Kosovo, ci și Serbia. Deci trebuie să fim mai fermi, pe, să facem mai multă presiune pe chestiunea reformelor și a dialogului. Dar oricum vom mai vorbi împreună despre temele acestea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Panțeri. Mai sunt patru colegi care au cerut cuvântul. Dar aș dori să-i rog să se limiteze la un minut fiecare. Că, din păcate, dezbaterea aceasta și următoarea privitoare la Islanda trebuie amânate. Nu mai avem pur și simplu timp din cauza că am discutat situația în Egipt. Dar acum domnul Lansbergis, un minut. You didn't ask for the floor, Mr. Lansbergis? Da, și cuvântul, domnule. Bine, atunci domnul Preda. Da, mulțumesc. Uh, mă pregăteam și eu să cer amânarea dezbaterii despre Islanda. Așa să spun două cuvinte despre raportul referitor la Serbia Um, subliniind înainte de toate faptul că Uniunea are interesul de a deschide negocierile cu Serbia cât uh, mai repede. În al doilea rând, uh, a spune că, uh, așa cum se știe, calea europeană a Serbiei e condiționată de problema Kosovo și în această privință nu pot să nu remarc poziția oarecum contradictorie în care ne găsim în raport cu Serbia, pentru că la nivel formal Uniunea n-a cerut Serbiei să recunoască independența. Practică îi cerem din ce în ce mai mult să se comporte ca și cum ar fi făcut-o deja. Iar uh, un exemplu în acest sens e, de pildă, insistența cu care cerem autorităților de la Belgrad să pună capăt structurilor paralele din nordul Kosovo. Și de aceea cred că ar trebui să fim mai preciși în, aștept, uh, mai preciși în așteptările noastre față de Serbia. De asta cred că trebuie clarificat care e de fapt, gradul de normalizare a relațiilor cu Kosovo pe care îl avem în vedere înainte de începerea negocierilor de aderare și asta aș vrea să știu de la reprezentantul Comisiei. Ce înseamnă efectiv acest uh, grad de normalizare a relațiilor cu Kosovo. Încă o dată regret că nu putem discuta astăzi și despre Islanda, dar e bine să găsim cândva un timp suficient uh, pentru a dezbate și această țară candidată. Thank you very much. Mr. Preda, now the floor has... Mulțumim. Acum doamna Ibrisagici, un minut. Eftersom vi har så kort tid och eftersom... Mulțumesc. Nu mai avem timp la dispoziție și având în vedere că domnul Cucan a spus deja ce aveam eu de spus, așadar mă limitez uh, să-l felicit. E un foarte bun punct de plecare documentul său pentru dezbatere. Practica uh, incorporat acolo toate aspectele controversate și în toate, toate aspectele importante. Bun, în engleză sau uh, din nou în suedeză? Nu, reîncep uh, în suedeză. Având în vedere că domnul Cucan a spus deja tot ce vreau să spun eu, aș, m-aș limita în a spune că sunt de acord și că îl felicit pentru că a reușit să incorporeze toate chestiunile importante în documentul său, care constituie un foarte bun punct de plecare pentru continuarea dezbaterilor. Sunt de acord și cu cele spuse de domnul Tanoc în legătură cu acest alineat, uh, cu acest articol 359 și voi depune amendamente uh, pentru poate puțin mai multă precizie uh, și voi depune amendamente care solicită guvernului să pună în aplicare ceea ce am cerut noi. Mulțumesc, doamnă. Și nu, ultima intervenție, aceea a domnului Peterle. Vemo, da je situacija v regiji še vedno komplicirana in v marsičem tudi napeta, zato je tem bolj pomembno. Mulțumesc. E important să se constate că există și evoluții pozitive în Serbia și Kosovo, deși Mă rog, poate că în Serbia vedem uh, evoluții mai bune, dar e bine că raportul are un, un, un ton pozitiv uh, și e bine că relațiile dintre Kosovo și Serbia permit aceste, această nouă evaluare pozitivă. Iată că se fac progrese în, uh, în Serbia în ce privește statul de drept, bune, bune relații de vecinătate cu Uh, și dialogul cu Priștina, de asemenea, ne permit să facem evaluări pozitive. Bun, există și uh, domenii în care nu s-au făcut progrese, dar aici uh, și abordările poate că pot fi diferite. Dar există o orientare pro-europeană a noului guvern din Serbia și eu aș dori ca acest raport să releve Uh, acest lucru să fie mai dinamic și acest raport dinamic să continue și pe viitor și aș dori să dea curs autoritățile din Serbia și ce le indicăm noi în ce privește lacunele. Uh, mulțumesc, mulțumesc, domnule Petrele. Acum Comisia de la Direcția Generală pentru Extindere, dacă dorește să ia cuvântul. Yes, very briefly, just to thank the rapporteur for his... Pe scurt, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru un raport foarte bun, care într-adevăr um, preia toate mesajele cheie și care consolidează mesajul nostru. Serbia a primit statutul de candidat. Noi considerăm că noul guvern um, însoțește vorbele de fapte economia începe să funcționeze mai bine, va exista un uh, plan de acțiune um, care va urmări uh, raportul, care va urma raportul, recomandările din raportul de progres. Și cred că toate aceste lucruri ar putea să fie incluse în uh, raport pentru că vor avea, se vor întâmpla în curând. Ne concentrăm asupra de uh, reforme, la fel de importante, bineînțeles. Serbia poate deschide negocierile în curând și asta este datorită relațiilor îmbunătățite cu Kosovo. Cred că trebuie să facem uh, clar distinția între uh, ce avem nevoie pentru a ajunge la acest nivel. Acest lucru este uh, definit de uh, prioritățile cheie și se faci o distinție față de o abordare pe termen lung necesară pentru normalizarea relațiilor cu Kosovo. Acest lucru necesită o, o abordare pas cu pas și de aceea noi trebuie să facem parte din cadrul de negociere cu Serbia. Acest lucru, bineînțeles, nu se va uh, rezolva în următoarea perioadă, deci ceea ce este important este ca dialogul să aducă noi rezultate, mai ales în ceea ce privește implementarea acordurilor și să sperăm unele, noi, unele vești bune. Urmărim uh, respectarea priorităților cheie um, și de aceea și considerăm că uh, raportul dumneavoastră va veni la momentul oportun din acest punct de vedere. Vă mulțumim și pentru Kosovo, domnul Van Enck. Thank you very much, um, Chair. Uh, let me thank, um, um... Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să-i mulțumesc doamnei Lunacek pentru un proiect de raport foarte binevenit și, bineînțeles, să-i urez însănătoșire grabnică. Ne așteptăm la două lucruri. În primul rând, să ne respectăm intenția, așa cum a fost exprimată în studiul de fezabilitate de a uh, propune un proiect de mandat de negociere pentru Kosovo, cu condiția ca prioritățile cheie identificate în studiul de fezabilitate să fie abordate și, bineînțeles, așteptăm să continuăm în mod uh, productiv uh, și constructiv uh, dialogul la nivel înalt. Iar negocierile de mâine vor avea un rol esențial uh, asupra evoluției viitoare. Sperăm că um, rezultatele de mâine și pe mine vor fi uh, pozitive și reflectate în concluziile Consiliului. Mulțumim, sunt președintele, domnul Cacin și doamna Lohpilor pentru scurte intervenții. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc pentru toate mesajele pozitive transmise, trebuie să uh, avem și o stare de spirit pozitivă față de Serbia și Kosovo. Aș dori să mă refer la unele aspecte menționate. În primul rând, aș vrea să vă informez că toți colegii mei, raportori din umbră, au solicitat un raport uh, mai Um, mai cuprinzător care ne va uh, permite să includem mai multe elemente. În ceea ce privește cele spuse de domnul Posel referitor la minoritățile din Serbia, cred că este mai relevant faptul că colegii din statele învecinate vor depune amendamente în acest sens. Nu este datoria mea să fac acest lucru. Sunt convins că colegii mei vor contribui la a face acest raport mai realist. Doamna Copa, venind dintr-o uh, țară care nu a recunoscut Kosovo, um, cred că își dorește lucruri imposibile atâta timp cât în, uh, în uh, mass media uh, din Serbia mai degrabă este, ar, este discutată problema Kosovo decât raportul referitor la Serbia. <coughs> Avem o problemă aici. Însă, referitor la ceea ce spunea domnul Tanok, faptul că ne așteptăm ca cele cinci țări să recunoască independența Kosovo. E bine, toate aceste cinci țări se uh, opun și separării uh, Kosovo. Serbia a înțeles acest lucru și asta nouă ne ușurează viața. Mâine mă voi întâlni cu domnul Taci și cu domnul Dacici. Suntem în dialog continuu cu, cu dumnealor și cred că prin participarea lor activă în acest dialog suntem într-adevăr Uh, progresiști, pentru că noi creăm o încredere reciprocă. Așa, pentru că discutăm progresele guvernelor, însă avem o problemă. Președintele Serbiei nu, uh, nu vizitează toate statele europene. Eu sper că asta îl va, acest raport îl va motiva să fie mai uh, activ, mai ales uh, și în ceea ce privește Croația. Mulțumim, doamna Lohbilor. Mulțumesc. Am înțeles, mi-am dat seama că raportul doamnei Luna Cec uh, se bucură de un sprijin larg. Uh, mi-am luat notițe cu privire la comentariile dumneavoastră și le voi transmite cu siguranță. Președintele, mulțumesc pentru uh, faptul că ați respectat timpul, dar și importanța acestor rapoarte. Termenul pentru amendamente este 9 ianuarie 2013 la uh, prânz pentru ambele rapoarte. Ultimul anunț este că următorul punct de pe ordinea de zi este amânat pentru o altă reuniune a comisiei noastre, pentru că nu mai avem timp. Mulțumim, o seară plăcută tuturor!